Welcome to everybody. Bine ați venit cu toții. Vă rog să luați loc. And so, we can start now. Putem începe. Mulțumesc pentru prezență. Am deosebită plăcere de a uh, prezida împreună cu colegul meu această reuniune importantă am să încep în engleză, dar voi continua în italiană ca să aveți timp să vă puneți căștile. Mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dumneavoastră. Vom avea o dezbatere foarte interesantă, împărțită în două secțiuni, la care vor participa și uh, reprezentanții președinției slovace, domnul Anton Screco este din partea președinției slovace, va fi de asemenea doamna director general pentru educație și cultură de la Comisia Europeană, doamna Martine Reichertz. Mulțumesc amândurora pentru prezență. Știu că dumneavoastră, membrii din Parlamentele Naționale, sunteți în număr de 31 reprezentați diferite părți ale adunărilor naționale, de aceea e foarte important să avem această reuniune și avem alături de noi și colegi din Parlamentul European, în special membrii ai comisiei noastre, Comisia de Cultură. O să-i prezint pe parcurs și le mulțumesc pentru că au venit. Știu că astăzi e o zi foarte plină pentru toată lumea, dar e important să începem reuniunea aceasta acum. Înainte de a trece la limba italiană, doresc să mai spun că este cea de-a doua reuniune interparlamentară pe care o organizăm noi, Comisia de Cultură, prezidată de mine și organizată împreună cu grupurile politice. Am, început, am decis chiar la începutul acestui mandat să lansăm această reuniune importantă ca să auzim ce propunere aveți dumneavoastră și să ne consultăm cu membrii parlamentelor naționale ca să avem uh, mai multe relații și să dezvoltăm împreună un spațiu comun european al educației și culturii. Anul trecut, reuniunea interparlamentară a fost dedicată educației și tineretului și anul acesta este dedicată culturii și creativității în general, cu accentul pe două subiecte și acum voi vorbi italian. Uh, uh, you have you already imagined that you know how this working the, the headphone. Am închipui că deja știți cum funcționează căștile. Puteți apăsați pe mm, mm, să căutați, mai bine zis, limba pe care doriți să o ascultați uh, în funcție de numărul uh, atribuit acestei limbi. Deci acum vorbesc în italiană. Vreau doar să reiterez mulțumirile mele pentru faptul că ați răspuns invitației noastre, în plus ați răspuns majoritatea dintre dumneavoastră la chestionarul pe care l-am trimis, un chestionar pe patru secțiuni, tocmai ca să știm mai multe detalii despre politicile naționale în domeniul cultural și uh, creativ. Am dorit să știm care erau au, uh, legile în vigoare, ce măsuri au fost luate pentru a încuraja cetățenii să participe la um, um, programe culturale, ce credeți că se poate face la nivel european și care credeți că um, sunt provocările la domeniul, la nivel cultural și creativ, uh, la nivel um, european pe viitor? Răspunsurile au fost uh, foarte diferite spre bucuria noastră pentru că la nivel european acum există acest avânt, acest nou dinamism în domeniul cultural, fără, evident, a încălca principiul de subsidiaritate. Și uh, se face acest lucru și prin intermediul rezoluțiilor votate la Parlamentul European și prin intermediul deciziilor uh, summiturilor europene și a consiliilor europene. Dacă vă aduceți aminte, de altfel, în timpul uh, președinției italiene a Consiliului, a existat um, o prioritate culturală în programul președinției și de aceea spuneam că um, acum um, dorim să întreprindem mai multe la nivel european în colaborare cu statele membre. Vrem să avem un cadru legal coerent uh, pentru creativitate și cultură la nivel european. Am constatat uh, în răspunsurile dumneavoastră că se dorește stimularea inovării în domeniul artistic și uh, cultural. Uh, acestea, din urmă, trebuie să fie și un vector de incluziune socială. Avem nevoie de noi modele de gestionare, mai ales în cadrul parteneriatelor public-privat, și vom atrage atenția Comisiei în această privință. Vrem de asemenea să ne adaptăm la noile tehnologii, la noua provocare pe care le prezintă acestea din urmă. Și chiar în momentul de față noi ne ocupăm de acest subiect pentru că discutăm despre directive uh, din uh, pachetul uh, economiei digitale. Am mai văzut uh, cu plăcere eu, fiind uh, raportor pentru programul Europa Creativă, că unii dintre dumneavoastră au cerut ca acest program plurianual să aibă un buget mult mai mare. Europa Creativă este, așa cum știți, uh, um, programul um, prin excelență destinat finanțării culturii în Europa, inclusiv tot ceea ce ține de audiovizual și vom avea acest nou instrument uh, um, de garanții europene pentru a facilita acordarea de împrumuturi către instituții culturale. Dacă nu avem investiții în adevăratul sens al cuvântului, dacă cultura nu um, redevine o prioritate, atunci nu vom avea creștere sustenibilă. Vorbim tot timpul despre creștere economică durabilă și inclusivă, dar cum poți să ai creștere economică durabilă și inclusivă dacă nu ai uh, cultură, dacă nu ai educație? Încă un lucru pe care trebuie să-l uh, subliniem. De multe ori se spune că cultura este cel de-al patrulea mm, pilon al dezvoltării durabile. Dacă nu ai acces la cultură, dacă nu poți să te exprimi prin intermediul creațiilor artistice, atunci um, în fiecare zi murim puțin. De aceea trebuie să se acorde mai multă atenție culturii și creațiilor artistice în statele membre. Știți că, potrivit tratatelor, Um, se dorește promovarea diversității culturale și lingvistice de o parte și protejarea și valorificarea patrimoniului cultural pe de altă parte. Și Acestea sunt și baza juridică, aceste prevederi din tratatele europene sunt și baza juridică pentru acțiunile luate la nivel european în domeniul cultural și numai așa putem să protejăm și să perpetuăm această diversitate și această bogăție culturală europeană care ne reprezintă la nivel internațional. La început, comisia noastră nu a fost foarte mulțumită pentru că în lista de priorități a președintelui Juncker nu exista cultura și am protestat. Dar între timp uh, noi ne-am făcut temele și am să vă spun uh, foarte rapid uh, în ce fel. Există provocări cărora noi trebuie să le facem față. Este vorba despre un mm, domeniu mm, care nu poate să fie abordat decât într-un mod transversal. Europa trece prin momente tragice. Uh, mă gândesc la urgența umanitară, dar mă gândesc și la conflictele culturale care riscă să izbucnească. Dacă nu creăm uh, poduri în loc să construim ziduri, dacă nu continuăm dialogul în loc să restabilim uh, frontierele, atunci încotro ne îndreptăm. Și cultura este soluția, este răspunsul la toate aceste probleme. Noi avem un raport important acum, cel al colegului Diaconu, despre anul european al patrimoniului uh, cultural și acum s-a luat această hotărâre ca 2018 să fie anul european al patrimoniului cultural, tocmai ca să evidențiem dimensiunea europeană a patrimoniului cultural, material și imaterial. Există și o altă direcție a pe care um, Parlamentul o favorizează, comisara, doamna Mogherini împreună cu domnul comisar Navracic au um, inaugurat această nouă inițiativă, Europa ca actor global și uh, nu doar pe planul politic externe, ci și um, ca acțiune diplomatică în domeniul cultural. Se vorbește despre diplomația culturală. Eu uh, însă sunt uh, raportor împreună cu domnul Brock de la Comisia de Afaceri Externe pentru această uh, nouă temă. Am văzut că în toate răspunsurile dumneavoastră ați acordat multă atenție în domeniului cultural pentru că poate să um, genereze ocupare avem nevoie de inovare și nu vorbim doar despre inovare în domeniul noilor tehnologii, nu, și inovare și pe plan economic și pe plan social. Noi acum lucrăm la un raport, uh, domnul Morganu de la Comisia noastră se ocupă de el împreună cu doamna Heller de la Comisia Industrie și vorbim tocmai despre aceste noi tehnologii. Se spune că ele ar reprezenta 5 până la 8% din PIB-ul um, european, dar o să mai avem ocazia să-l abordăm. O altă temă importantă este cea a competențelor. Știți că s-a prezentat o nouă agendă europeană pentru competențe și noi cerem și lucrăm împreună cu Comisia Parlamentară pentru Ocupare. Deci, cum spuneam, cerem ca uh, cunoștințele, competențele în domeniul creativității și culturii să fie recunoscute așa cum se cade. Avem atât de multă experiență în Europa în această privință. O altă temă, cea a valorificării experiențelor pozitive uh, din ultimii ani. Mă gândesc la capitalele europene ale culturii. Avem deja 20 de ani de experiență în această privință și mi-aș dori foarte mult ca până uh, în decembrie sau și după aceea să putem să organizăm o întâlnire cu um, reprezentanții în aceste capitale europene ale culturii, pentru că um, a fost o inițiativă extraordinară. Orașele au luat um, inițiative pentru a se recrea, pentru a evidenția conceptul de cetățenie, de schimburi culturale și așa mai departe. Sunteți cu toții conștienți că suntem confruntați cu un risc enorm. Poate că v-ați dat seama și din datele uh, sondajelor uh, Euro, Eurobarometru. Deci în multe țări, inclusiv uh, a mea, um, a existat această perioadă lungă și întunecată în care accesul la educație și la cultură a avut foarte mult de suferit și uh, Uh, pentru um, populațiile cele mai defavorizate, consumul produselor culturale um, era aproape inexistent. Acum tendința se inversează puțin, dar nu peste tot în Europa. Un alt subiect important și mulțumesc Comisiei pentru că a ținut cont de uh, doleanța noastră, de faptul că pentru noi era un subiect sensibil. Deci, vorbesc despre acest uh, culoar uh, educațional, cum spuneam, pentru integrarea refugiaților și a imigranților și apoi există și uh, faptul că Erasmus va putea să fie disponibil și pentru um, refugiați și imigranți. Și aceste inițiative trebuie să devină programe permanente. În momentul de față, împreună cu doi colegi, uh, Feraia și Camerebert, ne ocupăm de o directivă foarte importantă, directiva despre serviciile audiovizuale. Trebuie să găsim un foarte bun echilibru între uh, responsabilitățile editoriale, chiar și a celor care publică doar online, uh, nevoia de a proteja drepturile, drepturile de autor și altele, deci un echilibru între acestea și uh, nevoia de uh, libertate de exprimare, de creativitate a a autorilor. Drepturile de autor oricum uh, uh, vor fi dezbătute și ele cât de uh, în, în următoarele luni la Parlamentul European, Poate că v-am spus cam prea multe într-un timp scurt, dar până la urmă astăzi v-am invitat ca să vă ascultăm, ca să discutăm împreună despre toate aceste tematici, pentru că până la urmă agendele noastre poate că concordă mai mult decât ne-am aștepta. Uneori ni se pare că trăim în lumi diferite, dar eu ne-am doresc ca Europa, chiar dacă este atât de diferită, să nu uite niciodată ce anume uh, face forța ei și cultura întotdeauna a fost un uh, factor uh, identitar. Identitatea în dialog, nu o identitate uh, egocentrică. Acum vreau să dau cuvântul uh, reprezentantului președinției slovace, domnul Anton Screco. Puteți să luați cuvântul și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Stimați membri ai parlamentelor, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită onoare să fiu astăzi aici și mă bucur și în numele domnului Marek Marekic, care este ministrul culturii în Republica Slovacă, pot să fac unul dintre discursurile de deschidere al discuției noastre de astăzi, care se referă la sectoarele creative din Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, uh, ca reprezentant uh, al uh, președinției slovace la Uniunea Europeană, am să vorbesc în slovacă. Mulțumesc. În intervenția mea o să continu declarațiile făcute doamna președinte în legătură cu importanța culturii și creativității pentru dezvoltare. Um, dar și în sectoare um, cum ar fi um, educația, dar și pentru creșterea economică ca atare. Mediul propice pentru stimularea uh, creativității este uh, încadrat bine în cultură. Creativitatea reprezintă o cheie pentru răspunsuri interdisciplinare la provocări uh, locale, dar și globale, de natură economică și socială, exact cum sunt cele cu care ne confruntăm în acest moment. Economia creativă reprezintă nu doar o sursă de idei, ci și de locuri de muncă. Industriile creative și culturale nu reprezintă un termen nou. Ele pot fi regăsite um, în um, discuții de mai multă vreme, sunt de actualitate și reprezintă o realitate de zi cu zi. Având în vedere că vorbim despre domenii diversificate ale economiilor naționale, dar și pentru economia europeană. Sigur, aici se regăsesc mai multe domenii și reprezintă nevoia de a ne schimba perspectiva cu privire la economia um, culturală în ansamblu. Trebuie să vedem, sigur, întregul lanț a, de la creație, uh, la producție, prezentare, reprezentare, export, arhivare și restaurarea patrimoniului cultural industriile culturale și creative reprezintă o sursă promițătoare de creștere în Uniunea Europeană, lucru care este dovedit de ponderea din ce în ce mai mare în PIB, pentru că ajută la crearea de noi locuri de muncă și joacă un rol important în, valurile, în lanțurile de valoare și contribuie la coeziune socială și reprezintă de asemenea un instrument bun în lupta împotriva uh, crizei economice. Aceste industrii culturale și creative uh, reprezintă un catalizator pentru inovație și nu se referă doar la partea de cultură, ci au un impact în multe alte domenii economice. Pe partea de strategie, trebuie să venim cu um, un fel de cadru strategic uh, esențial pentru sprijinirea Uh, inovației și investițiilor în uh, industriile culturale și creative, astfel încât creativitatea și activitățile conexe să fie parte nu doar din um, activitățile culturale, ci și cele de antreprenoriat să, fie, să implice IMM-urile și micro-întreprinderile, contribuind um, astfel la o și mai mare creștere și la mai bune sinergii. Natura însă și a acestor uh, industrii include producția și distribuirea de produse și servicii și folosește creativitatea și capitalul intelectual ca surse primare. E vorba de activități bazate pe cunoaștere și înglobează uh, activități care pot să aducă și venituri. Pot să ducă la o valoare adăugată mai mare, la obiective de piață. Principalele obiective pe care ar trebui să ne concentrăm acum pe partea de politici publice ar trebui să fie o pondere din ce în ce mai mare a acestor industrii în PIB, crearea unor sisteme Uh, funcționale, unui cadru funcțional pentru sprijinirea investițiilor și aici e nevoie de sinergii între sursele de finanțare publice și private. De asemenea, ar trebui să facem eforturi pentru ca toate eforturile creative să fie parte din activități de um, antreprenoriat. Și să poată să um, ducă la includerea acestor activități și în alte sectoare. Putem astfel să creăm un ecosistem bun pentru a sprijini actorii individuali din aceste domenii, nu doar în statele membre, ci și la nivel de Uniune Europeană. Va trebui să sprijinim resurse umane de calitate, să ne axăm pe potențialul uman la toate nivelurile, de la școli până mai departe, pentru a stimula creativitatea de la vârste cât mai fragile. De asemenea, este important să creăm um, o, o piață care să permită ca aceste bunuri și servicii să uh, aducă o valoare de piață și uh, Um, trebuie să ne bazăm și pe instrumentele deja disponibile și la, stat, la nivel de state membre și la nivel european. Trebuie să existe un cadru pentru sprijinul financiar al acestor activități, mai ales la nivelul IMM-urilor. Unul dintre elementele esențiale în domeniul industriilor culturale este faptul că trebuie să sprijinim o protecție bună, o aplicare bună a normelor de proprietate intelectuală. Și aici legislația europeană poate să fie, um, um, să reprezinte coloana vertebrală pentru aceste industrii. În acest moment, uh, există multe dosare pe care le discutăm și care tocmai asta adresează. Îmbunătățirea normelor privind drepturile de autor, am lansat primul pachet de reforme privind portabilitatea și mai acum avem încă un pachet de reforme pentru ca drepturile de autor să fie aplicate un pic mai eficient. Și nu e vorba doar de dreptul de autor, ci este vorba de o exploatare mai bună a conținutului protejat pentru a se stimula creativitatea și creația într-un context cultural cât mai amplu. În încheiere, aș putea spune Um, în numele uh, președinției uh, slovace că numitorul comun în aceste sectoare este să stimulăm rezultatele cu toate instrumentele și um, uneltele de care dispunem, să creăm un mediu propice și să vedem aceste industrii ca o parte integrantă a economiilor naționale și a economiei Uniunii Europene pornind de la premisa, printre altele, că uh, cultura nu reprezintă doar o sursă de identitate, ci poate să aducă și prosperitate. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim frumos pentru această introducere foarte clară și cu obiective clare. Noi contăm pe președinția dumneavoastră din mai multe privințe. Ne dorim să nu se uită că autorii și artiștii sunt uh, comoara noastră cea mai prețioasă, așa a declarat și președintele Juncker în discursul despre starea Uniunii. Și sperăm să existe o finanțare adecvată și pentru Europa Creativă și pentru anul european al patrimoniului cultural vrem o finanțare ad hoc, pentru că Altfel, nu ne putem baza doar pe fondurile din programul Europa Creativă, care și așa sunt uh, mult prea mici. Oricum, vă mulțumesc frumos pentru disponibilitate și pentru ceea ce ați spus. Acum uh, dau cuvântul doamnei director general a Direcției Generale Educație și Cultură în, Parlament, în Comisia Europeană. Prezident. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Stimați deputați europeni, stimați deputați naționali, este întotdeauna o mare onoare pentru mine să particip la aceste dezbateri. Doamna președinte Costa a acoperit uh, foarte multe subiecte în prezentarea sa. Vă asigur că nu am să repet uh, totul, pentru că a făcut-o mai bine decât mine, dar am să insist pe câteva aspecte. După cum uh, a spus și doamna președinte, există un punct de cotitură Anul acesta, după discursul domnului Juncker, care ne-a spus că uh, artiștii și creatorii sunt uh, juvaierul coroanei Europei. Cred că este o expresie foarte corectă și foarte frumoasă, foarte metaforică și acum uh, când se știe cât de puține s-au făcut pentru cultură în ultimii ani, cred că merită să o spunem Și dacă dorim să ne adresăm uh, sufletului cetățenilor europeni, va trebui să uh, vorbim uh, despre altceva, nu doar despre deficit și bugete, pentru că nu asta ne mișcă și nu asta îi mișcă nici pe cetățenii europeni. Revenind la Juvairul Coroane, este fascinant. Când am început să lucrez la DGEAC, mi-am asumat acest post pentru că chiar credeam în acest aspect al lucrurilor și vreau să spun că sunt astăzi cea mai fericită directoare generală din comisie. Nu doar pentru că mă ocup de programul Erasmus, care e poate cel mai pozitiv dintre programele europene, ci și uh, acum se întâmplă lucruri foarte importante pe plan cultural în Europa și este extraordinar. Aș mai adăuga ceva la cele spuse anterior. A spus-o și doamna președinte, am să reformulez. Cred că, în legătură cu tot ce se întâmplă acum, e foarte interesant faptul că cultura nu mai este privită ca fiind izolată de restul lumii. Cultura este o parte din întreg și uh, raportul pregătit uh, uh de uh, domnul Morgano arată că se pot uh, reconcilia cultura și creativitatea. Și aceasta este marea noutate a abordării europene. Nu se poate privi uh, cultura ca fiind separată de economie și viceversa. Cred că creatorii trebuie să câștige bani ca să poată trăi și în același timp lumea are nevoie de creator ca să trăiască, pentru că altfel nu putem visa și nu putem funcționa doar cu valori economice strict sensu munca dumneavoastră, domnule Morgano, și de altfel pe care a făcut-o și domnul Eller, cu care m-am întâlnit uh, adineauri, este remarcabilă și vă mulțumesc din suflet. Silvia a menționat o serie întreagă de uh, aspecte în curs. Nu am să insist, sunt aici uh, ca să vă răspund la întrebări mai degrabă, pentru că așa vom putea să mai câștigăm timp. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte în legătură cu pachetul agendei digitale. După juvairul coroanei mai este un lucru cu adevărat important și anume ca creatorii noștri să fie remunerați în mod corect. Și nu am găsit încă sistemul cel mai adecvat pentru acest lucru. Atunci când a apărut prima versiune a pachetului digital, introducerea platformelor și luarea lor în calcul nu era chiar cea mai bună soluție. Domnul Navracici, comisarul și cu mine, ne-am luptat ca să deschidem uh, porțile și platformele să nu fie considerate doar niște uh, instrumente de schimb, ci uh, să aibă o plus valoare reală. Cred că soluția pe care am găsit-o nu e chiar pe cea, cea pe care vă doreați, însă totuși și-a, cred că și-a dovedit valoarea și cred că vom putea să colaborăm ca să mergem și mai departe. Lumea muzicii este probabil uh, lumea care a fost cel mai mult afectată în timpul revoluției digitale și este probabil și uh, lumea care s-a schimbat cel mai mult. Cu ajutorul Parlamentului, cu ajutorul Comisiei dumneavoastră, doamnă Costa, am dorit să creăm o acțiune pilot în domeniul muzicii. Am încercat și nu am reușit, dar cred că nu trebuie să ne pierdem speranța și cred că trebuie să continuăm această idee în măsura în care sectorul uh, muzicii a ă, evoluat. Se pot descărca în mod legal conținuturile muzicale și cred că acest exemplu ar putea să fie util și în alte domenii. Eu sunt aici astăzi ca să vă ascult, în primul rând, nu ca să vorbesc, nu vreau să mai repet ce s-a spus deja și vă stau la dispoziție, sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos și pentru toate elementele pe care le-ați uh, evidențiat. Vrem să avem proiecte și acțiuni care să permită o mai mare coordonare între cultură și economie. Acum vă explic cum ne vom organiza. Am prevăzut două secțiuni, pentru că mm, mai multe persoane doresc să ia cuvântul, am făcut această împărțire. Primul este strategie pentru promovarea sectoarelor culturale și creative și uh, introducerea o va face domnul Vincent Lepage de la organizația uh, Valonia Creativă care va avea la dispoziție 5 minute pentru a ne prezenta programul cadru pentru a stimula creativitatea și inovarea în regiunea Valonia din Belgia. Deci nu are sens să veniți la prezidiu, puteți să vorbiți de, de acolo de unde sunteți așezat. După domnul Lepaș va lua cuvântul domnul Patrick Bloș, care este președintele Comisiei pentru Afaceri Culturale și Educație de la Adunarea Națională din Franța, apoi o invitată specială din punctul nostru de vedere, pentru că Edith Estrela a fost deja deputat european și membra Comisiei Cultură, dar acum este președinta Comisiei pentru Cultură din um, Adunarea Republicii din Portugalia, și apoi domnul deputat Luigi Morganu, care este raportorul nostru pentru politica coerentă a UE pentru industriile culturale și creative. Uh, fiecare aveți la dispoziție 5 minute. Eu sper să nu trebuiască să folosești ciocănelul, uh, dar măcar știți că e aici, deci atenție. Căci altfel uh, riscăm să fim în criză de timp și să nu mai poată toată lumea să ia cuvântul. Deci vă spuneam, Ia cuvântul mai întâi domnul Lepage, după care trei intervenții libere și, uh, și uh, avem uh, apoi timp pentru cea de-a doua secțiune. Deci, dau cuvântul domnului Vincent Lepage. Oui, bonjour. <laughs> a è laggiù. allora, gli esperti sono tutti là. Ecco, i due esperti sono là. Prego. Oui, bonjour, bonjour euh, merci. Bună ziua, vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Eu trebuie să dau exemplu, așadar o să fie greu. Să încerc totuși să răspund acestei provocări. Pe scurt, Creative Bologna a fost lansat în 2010 ca să susțină difuzarea creativității în economie și în societatea valonă. Ce trebuie să știți este că programul acesta a fost considerat ex, să fie exemplar. N-am să vă spun eu toate elementele, cred că le aveți în documentele dumneavoastră. Am avut o serie de rezultate în primii ani ai acestui uh, program, dar e, trebuie să înțelegem că ideea nu este să susținem doar industriile creative, Acestea sunt considerate ca modele și surse de inspirație și de încrucișoare cu alte sectoare. Acesta este specificul programului nostru. Am să uh, vă prezint acum câteva rezultate pe scurt, ca să nu uh, irosesc timp, dar vedeți că Rezultatele uh, se referă la numărul de persoane formate sau sensibilizate, produsele care au fost introduse pe piață și start-up-uri, companii noi care au fost și ele sprijinite. Deci este un program care um, are un caracter, în primul rând, economic. Programul de aceea este important să spun, să spun acest lucru în Parlamentul European, programul a fost recunoscut uh, ca fiind exemplar de către Comisia Europeană când au făcut uh, um, apelul European Creative District um, în cadrul programului Competitivitate și Inovație din 2012. A fost pe baza unei finanțări care a fost acordată, dacă nu mă înșel, de către Parlamentul European pentru niște acțiuni pregătitoare uh, pentru programarea de acum, a programelor europene. Deci am putut să avem această etichetă, această denumire. Uh, au fost 44 de um, candidaturi și două programe au fost um, alese, unul este al nostru și poartă acum eticheta European Creative District. Am încercat să facem acțiuni pilot, uh, o să revin asupra acestora, lucru care ne-a permis uh, foarte important într-un context internațional să lucrăm um, cu alte regiuni, cu Toscana, de exemplu, dar și cu alte regiuni și state europene uh, și în cadrul Alianței Europene pentru Industriile Creative. Apoi, un alt aspect important este că noi am considerat că industriile creative uh, nu trebuie văzute doar în interesul lor economic, ci trebuie văzute și din perspectiva efectelor asupra restului economiei. Și am observat că acestea au un efect direct asupra restului sectoarelor economiei industriale, mai ales pentru că celelalte sectoare cumpără bunuri și servicii din sectorul creativ. Și în felul acesta se uh, sporește și inovația. Este un uh, caracter unic. Noi am uh, făcut un studiu uh, prin uh, Idea Consult și am văzut că la nivelul Valoniei, 11% dinspre produsele și serviciile culturale produse în um, Valonia sunt introduse în restul industriilor din Valonia și consumatorii sunt cei din industria farmaceutică, de agroalimentare și cosmetice. Vedeți așadar că industriile creative um, sunt consumate, practic, uh, um, de alte um, întreprinderi. Bun, 11% nu înseamnă foarte mult, dar deja este destul de important. Există um, o serie de caracteristici ale metodologiei de, pentru statistică, nu o să intru acum în uh, aceste detalii, dar pot să vă mai spun că au mai fost și efecte de contaminare ale acestor industrii în restul economiei acest efect spillover, ceea ce înseamnă că industriile creative produc uh, cunoștințe și produse care sunt la rândul lor utilizate de alte sectoare și uh, după aceea acestea uh, cumva se întorc către aceste industrii creative, într-un efect aproape ciclic. Apoi um, există și efecte legate de atractivitatea pe care o reprezintă în cadrul unei regiuni. E bine, um, Uh, atractivitatea pe care aceste industrii o pot aduce într-o regiune pentru alte uh, industrii, alte sectoare care pot fi atrase în regiunea respectivă. Și în felul acesta se pot crea clastere, grupări, poluri uh, de competitivitate în funcție de tehnologii, tehnologii digitale, culturale și așa mai departe. Deci asta a fost partea analitică. Apoi am încercat să vedem dacă putem să lucrăm uh, pe partea aceasta de colaborare între industriile culturale și creative și restul industriilor și ce este important uh, să vedem aici este că uh, se trebuie să se creeze un ecosistem, pentru că nu putem să lucrăm într-o singură dimensiune. Lucru care uh, ne-a dus la rezultatele acestea, vedeți, o cărticică, nu am suficiente exemplare, dar o să vă dau legătura pe internet Um, ca să puteți să o citiți în versiune PDF. Vedeți aici rezultatele pe care le-am constatat pe parcursul uh, proiectului și am lucrat pe parte de competențe creative, am lucrat uh, pe parte de colaborare între aceste industrie creative și alte industrii pe principiul acelor cecuri de creativitate. Um, sigur, am mai făcut uh, uh, muncă și pe parte de sensibilizare, mai ales pentru partea de finanțare. Uh, și, um, de asemenea, am insistat pe partea asta de clustere, de grupări, cum putem să facem o încrucișare între aceste industrii și alte sectoare, aerospațială, um, agroalimentar. Am văzut um, cum partea aceasta de design, de media, poate să lucreze cu aceste sectoare. A fost foarte interesant. Uh, nu știu dacă m-am încadrat în cele 5 minute, dar aș mai avea informații și în continuare și vă mulțumesc pentru atenție. Noi reușit abbastanza. Nu ați reușit. Șase minute și un pic. Nu era ușor. Vă mulțumim. Foarte interesant. Acum, înainte de a da cuvântul membrilor panelului, vreau să-i avertizez pe colegii deputați europeni care doresc să ia cuvântul să se manifeste acum. Continuăm cu primul uh, panel. Începem cu domnul Patrick Bloș, care este uh, președintele Comisiei de Cultură uh, și Educație din Adunarea Națională Franceză. Euh, Stimați colegi, doamnelor și domnilor, mă bucur să fiu prezent astăzi aici uh, în numele Adunării Naționale Franceze pentru această reuniune interparlamentară. Am uh, colaborat deja cu Comisia de Cultură din Bundestag și știu că astfel de schimburi sunt foarte fructuoase pentru toți participanții. Și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Costa. Așa cum uh, s-a spus și în 2005 în Convenția UNESCO pentru protecția și promovarea diversității exprimării culturale, la care Uniunea Europeană este culturală, este semnatară, mă scuzați, că politicile culturale sunt legitime, la fel ca și acțiunile publice angajate pentru susținerea și promovarea artiștilor, creatorilor și actelor, actorilor culturali. Nu, operele și produsele culturale nu sunt simple mărfuri și au o uh, caracteristică specifică care justifică definirea unor reguli de drept specifice și introducerea unor strategii adaptate pentru garantarea perenității și dezvoltării acestora. Franța și nu numai a susținut întotdeauna această idee în Uniunea Europeană și susține poziționările recente ale Comisiei Europene privind proiectele de reformă în domeniul media și, de asemenea, uh, cele care au legătură cu negocierea TTIP. În Franța, în ultimii ani, s-au dezvoltat strategii uh, dezvoltate de către majoritate pentru a susține sectoarele creative și culturale. Și acestea sunt înscrise în legea din 7 iulie 2016, foarte importantă. Câteva cuvinte cheie sunt esențiale diversitate, mixitate, proximitate și dezvoltare. În primul rând, diversitatea creatorilor și a operelor acestora. Este simbolic că legea pe care tocmai am adoptat-o se afirmă la primele articole libertatea de creație și de difuzare artistică. Aceste prevederi permit combaterea tentativelor de cenzură sau de uh, limitare a ofertei culturale. În aceeași lege se consolidează drepturile artiștilor și ale autorilor, mm, în special pentru noile uh, media de difuzare digitală. Și, de asemenea, am uh, creat un regim de uh, șomaj adaptat specificului locurilor de muncă din acest domeniu. Caracterul mixt al publicului. Cultura pentru toți este o mare provocare a societăților democratice cu atât mai mult cu cât avem o uh, amenințare teroristă atât de puternică. Și pentru a atinge acest scop, dorim să consolidăm locul educației artistice și culturale și să susținem și amatorii din aceste domenii. De asemenea, dorim să um, ne deschidem către noi publicuri, mai ales în uh, instituțiile culturale. Prea adesea arta nu este egalitară în Europa proximitatea locurilor, lăcașurilor de cultură. Acțiunea culturală este esențială pentru a uh, disemina operele și conținuturile în toate uh, zonele, mai ales în zona rurală. Și s-au făcut mari eforturi pentru a adapta, de exemplu, orarele uh, bibliotecilor și mediatecilor la uh, programul cetățenilor noștri. Este foarte important acest lucru. În cele din urmă, dezvoltarea industriei creative și culturale. Pentru a susține aceste întreprinderi care se uh, confruntă cu o mare concurență internațională, Franța a introdus mecanisme de protecție și de autofinanțare pentru cinematografie, domeniul audiovizual, teatru um, și varietate. De asemenea, am uh, introdus măsuri pentru a susține și crearea de jocuri video și de spectacole muzicale. Punem accentul pe crearea de bogăție și de ocupare. Cultura a devenit un factor de creștere economică de necontestat. Promovarea sectoarelor artistice și culturale înseamnă o facilitare a uh, circulației, a dinamicii, a creierii de legături, a curiozității. Înseamnă să uh, pui în mișcare și să uh, atingi toate publicurile. Cred că avem cu toții această ambiție și, în încheiere, nu pot decât să mă asociez apelului lansat în aprilie de către Alianța Europeană a Culturii și a Artelor pentru a pune mai mult ca niciodată cultura în centrul proiectului european. Vă mulțumesc! Grazie davvero di questo. Vă mulțumim din suflet pentru această contribuție și felicitări pentru această nouă lege care ne interesează în mod deosebit. Poate că ar fi util să ne trimiteți um, acest text ca să-l trimitem tuturor colegilor. Acum dăm cuvântul uh, lui Edith Estrela. Uh, bine ai venit! Președinta Comisiei de Cultură uh, Educație și Sport uh, din Parlamentul Portughez. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați uh, colegi și prieteni, uh, stimată doamnă Costa. Dați-mi voie să vă spun că sunt destul de emoționată să mă reîntorc în acest for, unde am fost fericită timp de 10 ani de zile și sunt deosebit de mândră că acum reprezintă adunarea publică din uh, țara mea. Noi am uh, fost exemplari uh, în ceea ce privește investiția în domeniul culturii și științei și am pus la cale un mod de finanțare strategic. Această acțiune a contribuit foarte mult la creșterea exporturilor uh, um, portugheze și uh, la competitivitatea noastră pe plan internațional. În Portugalia, sectorul cultural și creativ este cel de-al treilea sector uh, care contribuie la PIB după um, băuturi și produsele alimentare. Cultura Uh, fabrică produse pe care societatea le uh, valorifică. Consumatorul caută produse diferite, produse de calitate, se subînțelege produse culturale. Uh, după ce Europa a fost invadată de produse ieftine fabricate în China, în Portugalia ne-am lovit de un lanț întreg de uh, falimente, uh, de exemplu în industria um, textilă. Însă, uh, acestea, până la urmă, au reușit când au renăscut, să își reconvertească producția și să se concentreze pe produse de foarte mare calitate în domeniul modei, al sectorului textil, al fabricarea de încălțăminte și au putut să câștige noi piețe de desfacere și să câștige prestigiu pe plan internațional. După încălțămintea fabricată în Italia, acum există și încălțămintea fabricată în Portugalia și am, avem succes până și la Hollywood și pe principalele piețe europene. Noi am uh, uh, valorificat cultura în spațiile publice. Știți că arhitecții portughezi, de exemplu, au o reputație foarte bună, au câștigat mai multe premii. Există, de exemplu, doi laureați ai premiului Pritzker, care este considerat ca fiind uh, premiul Nobel în domeniul arhitecturii. Alvaro Zita Viera și Eduardo Sutomura sunt doi mari reprezentanți ai arhitecturii mondiale. Noi considerăm Ehm, continuăm să creăm uh, locuri de muncă, pentru că sectorul cultural uh, este și un sector al serviciilor. Am schimbat modelul tradițional. Acum există un nou model de concurență în care cultura și creativitatea se asociază cunoștințelor. Cultura este un pilon fundamental al democrației, al identității naționale și a dezvoltării unei țări. Totuși, doar foarte recent am început să recunoaștem și să punem în valoare performanțele socioeconomice pe care le are acest uh, uh, sector. Am folosit uh, exemplul muzeului Guggenheim din Bilbao, care dovedește că acest sector are o mare putere, deși înainte fusese cumva trecut cu vederea. Se considera că este doar un sector uh, care consumă bani, dar nu uh, aduce profituri. Noi am putut să uh, punem în aplicare ceea ce scrie în Constituție, acces democratic la uh, creația culturală pentru toți. De aceea am facilitat accesul gratuit la principalele monumente, în marile muzee, um, cel puțin de câteva ori pe an. Am um, favorizat prețurile scăzute pentru tineri și studenți și printre alte măsuri pe care le-a luat Portugalia pentru a favoriza cultura este și uh, felul în care a fost remodelat Ministerul Culturii. Am uh, recreat un nou statut al um, artistului și avem um, un statut special pentru cei care au o carieră artistică scurtă, ca de exemplu dansatorii. Am permis de asemenea uh, uh cetățenilor portughezi să um, aibă un acces privilegiat la uh, um, media. Va exista o card, un card, de exemplu, plus cultură, pe care întreprinderile îl vor putea oferi angajaților pentru ca ei să poată să-și cumpere cărți sau bilete la spectacol. Este o formă de mecenat din punct de vedere fiscal. Comisia Europeană propune ca între 2014 și 2020 să se mărească bugetul um, rezervat uh, sectorului creativ și cultural. Această mărire bugetară corespunde uh, priorităților din strategia de dezvoltare până în 2020 deoarece așa se promovează creșterea economică inteligentă și um, durabilă. Închei spunând că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ în sprijinirea um, artelor și a creației artistice în general în Europa și trebuie să permită protejarea patrimoniului cultural și lingvistic european, respectând multilingvismul și diversitatea culturală din statele membre în plus de salvgardarea diversității culturale și lingvistice a Uniunii Europene, trebuie să ținem cont de nevoia uh, pe care o au toate sectoarele de a se adapta la lumea digitală și la uh, um, globalizare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi uh, foarte mult pentru faptul că ne-ați făcut o prezentare atât de interesantă a Uh, Um, restructurării industriale în țara dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați vorbit despre această nouă strategie și de ce trebuie să mizez pe uh, dezvoltarea culturală și pe inovare. Acum are cuvântul domni, domnul Morgano, pe care vi l-am menționat de mai multe ori, pentru că este uh, raportorul nostru pentru programul Europa Creativă, tot 5 minute și pentru dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu pot uh, decât să fac o prezentare succintă a, um, subiectului uh, care face obiectul raportului meu. De aceea evidențez doar câteva puncte. Noi ne-am bazat mai întâi pe date pentru a, a um, scrie acest uh, proiect de raport și pentru a propune o posibilă definiție avem, de altfel, o singură preocupare, cum să fie accesate fondurile mai ușor și cum să se uh, reducă dificultățile um, cu care se confruntă cei care au nevoie de această finanțare. Obiectivul politic al propunerii noastre, care este una comună între Comisia de Cultură și cea de Industrie, poate să fie uh, Uh, astfel sintetizat. După șapte ani de când a fost uh, publicată Cartea Verde în 2010, trebuie să facem un salt calitativ și să cerem Comisiei Europene să dezvolte un cadru de politici industriale coerente și pe termen lung pentru industriile culturale și creative care să prevadă promovarea și protejarea acestor industrii prin intermediul unor proiecte strategice și prin stabilirea unor priorități politice generale uh, ale UE Uh, arta, creativitatea, frumusețea sunt mai mult ca niciodată utile și indispensabile Europei și tranza, um, tranziția către economie digitală nu trebuie să afecteze uh, producția tradițională și lanțurile de valori tradiționale, așa cum s-a spus deja. Un al doilea aspect pe care vreau să-l menționez, această valoare duală care este intrinsecă acestor realități Industriile culturale și creative sunt instrumente pentru a prezerva și a promova diversitatea culturală și lingvistică europeană, pentru a întări identitatea regională și europeană, pentru a contribui la transmiterea cunoștințelor și a patrimoniului cultural, material și imaterial european către generațiile viitoare. În același timp, acestea sunt foarte importante pentru dezvoltarea economică și socială în Uniunea Europeană ținând cont de faptul că contribuie la investiții, la creștere și deci la crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Și uh, există profituri și pentru alte sectoare precum turismul, comerțul cu amănuntul și uh, tehnologiile digitale. Un alt aspect, aceste realități joacă un rol important în diplomația culturală europeană pentru a consolida relațiile bilaterale între țările membre și țări terțe, și contribuie la înțelegerea reciprocă. Cu alte cuvinte, participă la acea putere blândă a Europei, care se manifestă prin cultură, creativitate, artizanat, pentru că permite Europei să vorbească uh, cu voce tare pe plan internațional și să fie recunoscută. De aceea este nevoie de sprijin politic masiv pentru aceste industrii și uh, ele pot să propună un răspuns concret uh, la crize pe care le traversăm, mai ales la criza locurilor de muncă în rândul tinerilor. Marea majoritate a colegilor uh, uh, susțin această idee și chiar și Comisia Europeană este de acord cu faptul că scăderea șomajului în rândul tinerilor trebuie să fie prioritatea priorităților. Ori în sectorul cultural se pot crea locuri de muncă de foarte bună calitate și durabile. În jur de 12 milioane de oameni lucrează în sectorul cultural, respectiv 7,5% din mâna de lucru la nivel european, iar valoarea adăugată este de mai mult de 5 miliarde de euro pentru PIB-ul european. Da, mai putem spune multe, dar eu cred că cifrele vorbesc de la sine. Reindustrializarea Europei, o temă la care um, Comisia și Consiliul țin foarte mult, dar și Parlamentul, acesta nu se poate face decât prin politici care să uh, exploate la maximum uh, potențialul sectorului cultural și creativ. Există anumite specificități uh, din perspectiva creșterii, a uh, randamentului investițiilor, uh, și, cum spuneam, um, um, poate să aibă o influență pozitivă și pentru alte sectoare, precum comerțul cu amănunte, turismul și tehnologiile digitale. Mai avem alte cifre uh, grăitoare. În aceste industrie lucrează mai mulți tineri, cu, tineri cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani, care astfel um, au totuși um, un um, um venit. și rata de angajare a tinerilor este de, în sectorul cultural este de 2,5 ori mai mare decât rata de angajare a acestora în industria automobilelor sau de 5 ori mai mare decât rata de angajare a tinerilor uh, în sectorul, nu știu, industriei chimice sau a, a uh, bancar și financiar. Există uh, Uh, puține, există, mă scuzați, multe întreprinderi mici și mijlocii, unele întreprinderi sunt chiar micro-întreprinderi pentru că au mai puțin de uh, nouă angajați, dar uh, în pofida acestui lucru s-au creat multe lucruri de muncă. Trebuie să fim conștienți de aceste cifre, de această realitate și să nu uităm că 90% dintre angajații din industria culturală și creativă Uh, lucrează în întreprinderi mici, cum spuneam, care au mai puțin de 9 angajați. <laughs> Și acestea au fost cele mai rezistente atunci când a izbucnit criza economică în 2008. Acum uh, vreau să vă enumăr uh, titlurile rubricilor din acest raport. Mai întâi educație și formare. Definiția care a fost uh, folosită în propunere trebuie să stabilească parametrii preciși pentru ca aceștia să fie apoi interpretați corect. Nu există dorința de a Insist asupra faptului că nu vrem să aducem atingere niciunui uh, sector, să nu se creadă că Sectoarele tradiționale precum muzeele, bibliotecile, festivalurile, concertele vor beneficia în continuare de uh, finanțare adecvată. Dar acest lucru nu înseamnă că nu ne putem gândi și la alte aspecte, pentru că legislația relativă uh, drepturilor de autor, lupta împotriva produselor contrafăcute și politica pentru a promova competențele uh, și formarea profesională și a noilor talente uh, sunt, sunt mai ales în uh, sectorul modei și a luxului și de aceea și acestea trebuie susținute. Da, îmi pare foarte rău, dragul meu, tema este foarte amplă, dar nu putem să vorbim mai mult de 5 minute. Mai întâi dau cuvântul invitațiilor, deputaților din Parlamentele Naționale care au cerut cuvântul. Mai întâi Izabela Heckmark uh, din Parlamentul suedez. Două minute, vă rog. Tack för och diskussionen så långt. Eh, mulțumesc uh, foarte mult, stimați colegi, mulțumesc tuturor pentru prezentare. Creativitatea trebuie să se dezvolte și creativitatea nu poate fi stimulată doar prin politică. Trebuie să permitem creativității să se dezvolte. De exemplu, în uh, domeniul muzicii a existat uh, un uh, proiect care prevedea o anumită cotă de finanțare pentru creatori care uh, creează muzică care nu corespunde 100% cu gustul predominant al publicului. Alte programe similare există și pentru jocurile video. Apoi, uh, canalele tradiționale de distribuție sunt și ele foarte importante. Și uh, din toate aceste motive, voiam să pun următoarea întrebare uh, celor de la prezidiu. Cum credeți că se poate crea legislație care să susțină și creatorii mici și independenți? Mulțumesc! La domanda, allora, <laughs> diciamo că. Ce întrebare frumoasă! Sper că cineva va putea să și răspundă după ce toată lumea a putut să ia cuvântul. Acum titroleuții din Italia, tot din partea PP, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt încântată și onorată să mă aflu astăzi aici. Aș vrea să atrag atenția asupra două sau trei aspecte. Muzeele trebuie să uh, rămână, la fel și pinacotecile. Aceste locuri nu mai trebuie să fie considerate elitiste numai pentru unii, ci să fie locuri uh, unde cât mai mulți oameni să se simtă atrași datorită noilor tehnologii și nu numai. Pentru că ele pot să contribuie la creștere în comunitățile locale și chiar și la nivel continental. Mm, mă gândesc despre acele locuri abandonate. S-a vorbit despre arheologia industrială, de exemplu. Reușim să uh, trezim interesul investitorilor și să creăm noi locuri de muncă în momentul în care se uh, renovează și se reorganizează uh, locuri care înainte erau situri industriale și care acum uh, pot să fie transformate în uh, lăcașe de cultură, în uh, um, centre de creație și se creează acum noi oportunități, mai ales pentru tineri. Și un apel. Mi-aș dori ca, așa cum s-a întâmplat în Senatul Italian în urmă cu câteva săptămâni, Uh, să se adopte cum s-a întâmplat în cazul nostru, era ordine de zi um, propusă de guvern și s-a votat ca statul să intervină pentru folosirea um, acestor titluri Uh, care să um, uh, permită difuzarea um, um, filmelor. În momentul în care filmele sunt uh, difuzate la televiziuni sau online, să se poată face reclamă atunci când este vorba despre produse de calitate sau produse artizanale. Deci, de acum înainte, acestea să nu mai fie ascunse, ci să fie vizibile, pentru că până acum nu se putea face reclamă la un, un, un, în filme. Acum Nicolae Stivaes din partea Parlamentului Elen. Mulțumesc, κύριε președinte. E... Vă mulțumesc, domnul președinte. În ciuda condițiilor economice nefaste cu care s-a confruntat Grecia, cu o criză economică fără precedent, Grecia a reușit, a încercat să facă față tuturor provocărilor și să sporească în creația artistică și culturală Asta pe baza unei politici culturale sociale. Și pentru aceasta suntem pe cale să consolidăm uh, instituțiile de cultură, de educație națională, de asemenea mobilizăm uh, societatea civilă, autoritățile locale și cele regionale. Voiam astăzi să mă concentrez pe problema tinerilor creatori din Grecia. Sunt mii de tineri creativi în condiții economice foarte grele, care nu găsesc spații în care să lucreze, să creeze și să își prezinte operele culturale și artistice. Sunt actori, muzicieni, um, tineri care nu au spații uh, unde să-și desfășoare activitatea. Uh, s-ar putea, de exemplu, să se folosească um, anumite locuri istorice sau chiar um, depozite neutilizate, pentru că în felul acesta s-ar da un impuls acestui sector economic. În plus, ar fi foarte bine ca Uniunea Europeană să promoveze o strategie de comunicare și de schimb de activități culturale, un fel de Erasmus cultural, un program care să ne hrănească cu idei noi. În acest sens, statele membre ar trebui să-și asume rolul pe deplin, la fel și Parlamentul European și Parlamentele naționale plus autoritățile locale și regionale. Considerăm așadar că este nevoie să se sporească bugetul Uniunii Europene, bugetul care este alocat pentru activitățile artistice și culturale. Va trebui așadar ca acest nou demers să poată fi finanțat. Mulțumesc. Apelul final, că penso poate essere raccolto. Mulțumim și pentru acest apel final pe care multă lume poate să-l preia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 Mulțumesc, uh, reprezint uh, Parlamentul Flamand și subiectul acesta al investițiilor în inovarea culturală este foarte important pentru noi. Dorim să susținem diversitatea culturală, indiferent de profit. Și uh, momentan avem impresia că se investește mult în cultură și în industria creativă, ceea ce e bine, dar nu trebuie să uităm că totul se bazează pe artă și pe sectoare care de multe ori nu aduc profit. Sunt uh, lucruri diferite, însă ambele împreună aduc uh, plus valoare pentru economie. Și de aceea aș dori să susțin ideea ca uh, arta și cultura să fie uh, un sector de sine stătător și nu doar unul uh, privit din perspectiva economică. Flandra este invitată la Târgul de Carte de la Frankfurt, care va avea loc în curând și sperăm să avem șansa să uh, ne popularizăm editorii, autorii, traducătorii și um, acest lucru uh, este susținut în permanență de uh, guvernul flamand. Și în încheiere vreau să mai spun un lucru. Trebuie să susținem industria creativă, dar și arta și artiștii. Nu trebuie să cedăm presiunilor făcute de economie, de ideea de creare de produse culturale și să nu uităm că creatorii și artiștii sunt cei mai importanți. We are totally, totalmente d'accordo. infatti Suntem cât se poate de acord. Titlul este sectoarele culturale și creative, la plural, pentru că știm că există această dublă dimensiune culturală și economică și sunt pe picior de egalitate, nu este una deservită celelalte. Acum dau cuvântul colegilor din Parlamentul European, dar vă rog frumos, gândiți-vă că puteți să luați cuvântul și uh, în timpul uh, următoarelor dezbateri, nu doar uh, acum. Petra Camerever, care este coordonatoarea grupului social-democrat la Comisia Cultură. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru prezentările foarte interesante. Eu am o întrebare concretă pentru colegii din Parlamentele Naționale. Cunoaștem cu toții programul uh, Creative Europe și cred că cunoaștem cu toții și posibilitățile limitate pe care le oferă acest program. Fondurile um, disponibile sunt suficiente ca să uh, susținem proiectele, dar uh, s-ar putea face și mai mult și și datorită Comisiei de Cultură din Parlamentul European, am creat pentru următoarea perioadă de programare posibilitatea de a se accesa și fondurile structurale pentru a se finanța proiecte din domeniul industriilor culturale și creative. Și aș dori să știu în ce măsură sunt uh, folosite aceste fonduri în statele membre, pentru că și statele membre sunt responsabile de cheltuirea acestor fonduri și aș vrea să știu dacă statele membre folosesc suficient de mult aceste fonduri, pentru că acesta ar fi o metodă de a um, susține și aspectele sociale, cum ar fi combaterea șomajului și subvenționarea industriei creative, ceea ce se poate face prin accesarea fondurilor structurale și m-ar interesa foarte mult dacă se folosește de către statele membre această posibilitate. Poate și Comisia ne poate da informații pe această temă. Bine, această domandă, poi chi crede... Bine. Cine dorește să răspundă să o facă? Acum dau cuvântul colegei Helga Trupel, care este vicepreședintă a Comisiei Cultură și reprezintă grupul verzilor. Um, Mulțumesc. Aș dori să revin la discursul cu privire la starea Uniunii a lui Juncker. Pe de o parte, Uniunea Europeană vrea să dezvolte o piață unică digitală și, pe de altă parte, ne trebuie urgent o remunerație mai echitabilă pentru artiști. Și ați vorbit despre întrebarea principală, cum să faci acest lucru și cred că ce ne trebuie urgent este o definiție. Um, pentru că avem platforme online pentru conținut, uh, dar care să fie um, reglementat, să nu fie vorba doar uh, de un uh, furnizor de serviciu, pentru că dacă sunt furnizor neutru de servicii, înseamnă că sunt um, scutit de răspundere, dar de fapt, aceste platforme fac mai mult, organizează conținutul. Trebuie să facem distinția între furnizorii neutri și cei care organizează conținutul. Deci ne trebuie o definiție foarte clară. Așa că aș vrea să-mi spună comisia, dar și ceilalți, dacă cineva lucrează la acest uh, lucru și dacă sunt idei în acest sens care să fie utile. Vă mulțumesc! Este un tema absolutamente sensibil și sunt contentă că tu l-ai. Da, un subiect sensibil și mă bucur că l-ai evocat. Julie Ward și apoi trecem la cel de-al doilea panel, cu excepția cazului în care um, invitații noștri de la prezidiu doresc să răspundă. Bun, ce ce răspund? Voi fi foarte subcintă. Vreau să răspund deputatului care a întrebat cum putem să sprijinim micile întreprinderi sau artiștii pe cont propriu. Uh, Știm că este foarte greu, dar există rețele și organizații de membri. Cred că e cea mai bună metodă să le folosim pe acestea. În regiunea mea din nord-vestul Angliei avem um, o organizație de dezvoltare a artelor excelentă. Aceasta reunește um, artiști pe propriu care se remarcă și organizează o serie de ateliere uh, apoi îi reunește în oferte comune, astfel încât artiștii să nu trebuiască să completeze ei formulare ore în șir. Este o, o modalitate foarte bună de a le acorda oamenilor acestora un glas. Este o modalitate foarte bună să rezolve problema izolării cu care se confruntă artiștii pe propriu. Dar acest lucru poate să funcționeze foarte bine și în zone rurale și în zone urbane. Și aș fi sugera de asemenea ca artiștii și organizațiile de arte um, um, funcționează foarte bine atunci când sunt organizate în ceea ce ar fi uh, cooperative sau întreprinderi sociale, să fie folosite acestea. Cât despre clădirile neutilizate, poate că ar trebui să avem programe în care să se spună că artiștii adesea sunt foarte motivați de nevoia de a crea, de acest uh, imbol și uneori putem să facem niște gesturi foarte mici de a găsi modalități de a utiliza resursele um, existente pentru că artiștii prin uh, natura lor sunt creativi și găsesc modalități de a folosi aceste resurse în modalități foarte interesante și s-au văzut exemple foarte multe de utilizare excepțională a unor clădiri industriale, Uh, vechi și da, e foarte interesant um, um, aceste idee, de exemplu, artiști, unii de artiști și clădirile abandonate să devină partea unei economii circulare, de exemplu. Mulțumesc. Acum trecem la cel de-al doilea panel, a doua serie de prezentări și am să vă rog frumos să dăm cuvântul lui Bogdan uh, Venta, care este deputat european uh, și care trebuie să meargă la o altă comisie parlamentară. Dumnealui ne va vorbi despre raportul său, filmul digital în uh, era digitală. Apoi vom da cuvântul doamnei Heidi Purga din Estonia, apoi domnului Florin Alexandru Alexe din România și doamnei Herlind Gundelach din Bundestag. Te rog, Bogdan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de membru al acestei comisii am fost raportar la raportul privind filmul european în era digitală și unele dintre observațiile ascultate aici din partea Parlamentelor Naționale au ridicat niște preocupări cu privire la acest sector și vreau să țin cont de acestea. Vreau să spun că apreciez uh, aceste mențiuni. Acum sunt raportor din umbră pentru industrie creative în numele PP-ului și economia și politica nu recunosc potențialul și importanța sectorului cultural și al celui creativ. Sectoarele acestea, de fapt, sunt um, ghidate de același factor, și anume creativitatea care reprezintă o resursă gratuită și regenerabilă, disponibilă în toate statele noastre, iar creativitatea se hrănește din cultură, într-un sens foarte larg, iar această această bogăție a culturii europene reprezintă un bun comun pe care trebuie să-l promovăm și să-l protejăm. În anii 90, în Uniunea Europeană s-a constatat uh, o creștere semnificativă a numărului de companii creative care au um, uh, creat o serie de locuri de muncă. Și acest lucru este foarte strâns legat și de diversitatea noastră. Sectorul creativ uh, poate contribui la dezvoltarea tehnologiilor uh, informatice, foarte importante pentru regiuni, state și pentru întreaga Europa. Trebuie să promovăm creativitatea autorilor noștri, creatorilor noștri. În felul acesta putem să uh, Uh, sprijinim și uh, întreprinderile creative la toate nivelurile. Este foarte important să se creeze parteneriate și în acest sens e nevoie de consultări periodice uh, cu reprezentanții acestui sector, acest lucru trebuie făcut în mod regulat pentru a permite o comunicare continuă, pentru a putea îndepărta obstacolele în calea mobilității și trebuie să ne asigurăm că trebuie să Um, că asigurăm dezvoltarea industriilor um, creative la toate nivelurile. Noi uh, trebuie să um, sprijinim aceste sectoare încât să reflecte transformările specifice din Europa. Putem, de exemplu, să introducem uh, impozitare care să fie corespunzătoare și să poată finanța o serie de inițiative. De asemenea, să se uh, poată uh, folosi bon, fonduri uh, de investiții, de exemplu, bănci de investiții. Și de asemenea, trebuie să putem um, um, ajusta sistemul de impozitare încât să încurajeze acest uh, sistem. De asemenea, domnul Morgano menționa um, um, sectorul digital, partea de distribuție, um, legăturile sunt foarte strânse. Chestiunea um, drepturilor de autor nu este deosebit de cunoscută consumatorilor și pentru a folosi la maxim potențialul acestor industrie creative trebuie să dezvoltăm și partea de educație și de educație culturală, să fie de calitate. Sectorul cultural Uh, are nevoie de acces la produse. Um, trebuie să ne protejăm împotriva companiilor care uh, fac dumping. Însă Uniunea Europeană nu are neapărat un cuvânt mare de spus aici, dar cred că putem să ne confruntăm cu aceste provocări în cooperare cu statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Știu că tu trebuie să ne părăsești. Dar acum dau cuvântul imediat doamnei Heidi Purgat, care este membra Comisiei pentru Educație din Parlamentul um, Eston. Okay. Please, take the floor. Microphone, microphone, please. Right. <laughs> Here. Good afternoon from Estonia. Vă salut din Estonia. Eu mă numesc uh, Heidi Punga și reprezint uh, Comisia de Cultură a Parlamentului din Estonia și sunt membra unui partid, membru ALDE. Aș dori în primul rând să-mi exprim opinia cu privire la situația actuală a industriei creative din Estonia. Estonia și-a dezvoltat uh, conștient acest sector începând cu 2004 și uh, studiile ne arată că numărul de um, persoane active în acest domeniu a crescut de-a lungul anilor. În același timp, această um, uh, dimensiunea întreprinderilor medii a scăzut. Se vede cel mai bine progresul din acest sector prin faptul că se folosește tot mai mult designul modern în industriile tradiționale. Industria uh, producătoare de mașini și așa mai departe. Astăzi, infrastructura accesibilă a devenit standard, cel puțin în Europa. Oamenii selectează uh, un mediu în care să trăiască din motive mult mai abstracte. S-ar putea spune că la ora actuală clienții sunt mult mai uh, sensibili și mult mai uh, conștienți de alte elemente decât erau înainte. Cum poate Estonia să pună accentul pe industriile creative? Dezvoltarea industriilor creative se bazează pe trei piloni. Sporirea conștientizării, oferirea de formare, susținerea startup-urilor și susținerea exporturilor. Estonia consideră că industria sa creativă trebuie dezvoltată din perspectiva antreprenoriatului și de asemenea se ține cont de relațiile dintre industria creativă și alte sectoare, pentru că așa se poate spori competitivitatea internațională a întregii țări. Afacerile în domeniul creativ au legătură cu potențialul, cu ideile. De exemplu, Uh, Estonia Organică e un exemplu de întreprindere mică care combină știința și agricultura cu istoria Estoniei și cu designul produselor, care este totdeauna subliniat pentru a se crea o plusvaloare la produsele de export. În plus, aceste um, produse sunt benefice pentru întreaga țară și nu putem să subestimăm uh, importanța tuturor regiunilor din Estonia. Regiunile vii atrag turiști, iar sectorul turismului poate să um, folosească, să se folosească de patrimoniul cultural. Am avut o săptămână a muzicii italiene, o săptămână de festival de film, de asemenea o săptămână de festival de film la Tallinn și uh, tot mai mulți investitori privați s-au implicat, ceea ce reduce um, povara pentru fondurile publice. Mai mult, toate aceste evenimente contribuie la formarea întreagă, în întregime, a sectorului cultural și creativ din Estonia. În cele din urmă, trebuie să vorbim și despre sectorul tehnologiei, care uh, creează un mare succes pentru Estonia. Dar nu putem să avem o abordare pe termen scurt. E nevoie de investiții stabile, e nevoie de stimularea talentelor la bază ca să putem cu toții culege uh, beneficiile, culege roadele după aceea. Industriile creative au două obiective în Estonia. În primul rând, să ajungem la o situație în care întreprinderile din Estonia pot să uh, obțină un succes în condiții de piață. Ceea ce presupune dezvoltarea instrumentelor adecvate. Apoi trebuie să sporim cota de uh, gândire creativă. Uh, pentru toate întreprinderile din Estonia și să creștem plus valoarea per angajat. Și nu trebuie să uităm sectoarele istorice, nu trebuie să uităm de importanța educației, educația de bază și educația uh, de nivel uh, universitar ne permit să creăm uh, mult mai multe pentru copii și adolescenți. De asemenea, trebuie să uh, susținem interacțiunile între diferitele sectoare. În încheiere, industria creativă are multe aspecte și fațete și aduce o mare contribuție pentru o economie competitivă. Oamenii nu mai caută un produs, ci preferă marci care să ofere valoare, mișcare, atmosferă, o poveste. Vor produse care să le uh, corespundă cu statutul social. În ultimii ani, industria creativă și-a consolidat um, legăturile cu statul și statul a început să interacționeze mult mai mult și să susțină mult mai mult sectorul industriei creative. Impactul crizei s-a făcut simțit și în Estonia, dar cred că e multă marjă de manevră în ceea ce privește cooperarea cu sectorul privat, prin sponsorizări, prin alte servicii, prin marketing. Toate acestea sunt doar vârful icebergului. Mulțumesc! Thank you. Thank you for this important report. Eh, Acum are cuvântul domnul Alexandru Alexe eh, din eh, România, de la Camera Deputaților. Vă rog. Președinte, stimați colegi din Parlamentul European și Parlamentele Naționale, vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi despre cum se construiește consensul instituțional în sprijinul proiectelor culturale de succes, cazul Festivalului Georgenescu. George Enescu este cel mai mare compozitor român, s-a născut în 1881 și a murit în 1955. Dar fiindcă a studiat în România, Austria și Franța, cunoștea perfect limbajul muzical al Europei secolului 20. În același timp, a păstrat puternice legături cu muzica tradițională a țării sale România. A fost nu numai compozitor, ci și un violonist și pianist talentat, precum și un profesor renumit. Sir Yehudi Menuhin, elevul său, l-a deschis cu aceste cuvinte – absolutul în funcție de care îi judec pe toți ceilalți. Cea mai extraordinară făptură omenească, cel mai mare muzician și cea mai puternică influență pe care mi-a fost dat să o am în viață. Pentru a-i onora memoria, România a organizat un festival și un concurs ce îi poartă numele încă din 1958. Inițial, ținut odată la trei ani, în prezent se organizează odată la doi ani, reflectând popularitatea de care se bucură. Festivalul George Enescu este unul dintre cele mai mari festivaluri europene. Ediția din 2015 a durat 22 de zile, timp în care publicul s-a bucurat de numai puțin de 58 de concerte. În total s-au vândut aproape 50.000 de bilete. În paralel s-au organizat multe alte evenimente culturale, parte a inițiativei Bucureștiul Creativ. Scena festivalului a fost onorată de prezența unor dintre cei mai mari artiști ai planetei, violoniștii Anne-Sophie Mutter, Janine Jansen, David Garrett, dirijori precum Zubin Mehta, Sir Simon Rattle, precum și orchestre faimoase uh, de pe Mapamond, cum ar fi Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Berliner Philharmoniker, Israel Philharmonic Orchestra, San Francisco Symphony sau London Symphony Orchestra, pentru a aminti decât o parte din ele. Un eveniment de o asemenea amploare are nevoie de un sprijin financiar și instituțional substanțial. Festivalul face obiectul unui act legislativ, alături de concursul cu același nume, adoptat în 2002, prin care se stabilește felul cum trebuie organizat și finanțat. Președintele României oferă în altul său patronaj, dar festivalul pripește cea mai mare parte a finanțării din partea Guvernului României prin Ministerul Culturii. Inițial, de organizarea festivalului s-a ocupat un comitet de funcționari guvernamentali reprezentând diferite ministere. Totuși, pe parcursul timpului și pe măsură ce festivalul a căpătat tot mai mult elan, a devenit evident că această formulă nu dă cele mai bune rezultate. În prezent, festivalul este coprodus de televiziunea și radioul național cu sprijinul din partea Institutului Cultural Român. Misiunea dificilă de a organiza festivalul revine profesioniștilor din domeniu Atexim și Arcub. Acestea sunt instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii și a Consiliului General al Municipiului București, dar se ocupă exclusiv de organizarea evenimentelor culturale. Recent și Consiliul General al Municipiului București s-a alăturat echipei de organizare. Această alianță de instituții funcționează bine pentru că fiecare este chemat să ofere lucrul la care se pricepe cel mai bine. Astfel, de exemplu, guvernul poate să ofere finanțare predictibilă, directorii artistici au menirea de a alege cei mai buni artiști din lume, în vreme ce Artexim, una dintre marile agenții de impresariat artistic din România, se ocupe de contractele artiștilor invitați. Importanța festivalului pentru București și pentru România nu poate fi subestimată. Studiile au demonstrat că acesta este un factor major în construirea brandului de oraș pentru capitala României. Succesul său a generat efervescență culturală, a încurajat și alte orașe din România să organizeze evenimente muzicale în același timp și a generat un festival paralel dedicat artelor vizuale, numit Bucureștiul Creativ. Exemplul festivalului George Enescu ar trebui să încurajeze să creăm alianțe largi în sprijinul proiect, principalelor proiecte culturale. Atunci când instituțiile își unesc puterile pentru un scop nobil, rezultatele pot fi spectaculoase. Vă mulțumesc! Grazie. Molto bello parlare di Mulțumesc, ce plăcut este să auzi vorbindu-se de muzică. Și acum Helen Gundelat de la uh, Comisia pentru Cultură și Media din Bundestag, din Germania. Doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, și eu doresc să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Okay, bon. Die Kultur- und Kreativwirtschaft Industriile creative și culturale sunt un domeniu foarte important în Germania pentru inovație, creștere și ocupare. Actualmente, acest sector trece printr-o mare perioadă de schimbare. Folosirea tehnologiilor digitale a căpătat amploare, de asemenea criza a lăsat urme și condițiile cadru eh, legate de internaționalizare și de europenizare au contribuit la schimbarea acestui sector. Astfel apar noi actori în scenă, întreprinderi uh, foarte mari și uh, actori uh, de mici dimensiuni concu concurează în paralel. De asemenea, societatea civilă s-a dezvoltat foarte mult. În 2007, Guvernul Federal German a creat o inițiativă în acest domeniu ca, care are ca obiectiv central să creeze perspective pozitive de viitor. Nucleul este dezvoltarea culturală și creativă uh, a întregii țări. Punem accentul pe colaborarea dintre sectorul industriei creative și alte sectoare, pe stimularea potențialului și pe crearea de rețele. Dorim să organizăm cât mai multe discuții regulate cu actorii relevanți, Anual organizăm conferințe, un dialog uh, economic privind combaterea pirateriei pe internet și, de asemenea, un proiect pilot uh, privind sectorul industriei culturale și creative în Germania. Toate aceste măsuri se înscriu în același cadru. De la 1 ianuarie avem un nou institut uh, cu competențe în acest domeniu. La începutul lui 2016 s-a deschis la Berlin noul Institut al Culturii și Creativității. Acest institut trebuie să uh, impulsioneze dezvoltarea uh, cultur, sectorului cultural creativ, trebuie să ofere o analiză economică, posibilități de transfer și posibilități de expoziție. E foarte importantă creșterea și ocuparea, internalizarea, dar și exportul și uh, există un plan de a folosi acest institut ca factor multiplicator care să și detecteze tendințele și să le promoveze. Cultura și media sunt competențe de nivelul landurilor în Germania. De aceea este foarte importantă implicarea lor și subvenționarea actorilor din uh, acest sector. În toate landurile se oferă sprijin financiar uh, actorilor din acest sector. De asemenea, uh, în toate landurile se iau măsuri în acest sens și un exemplu ar fi Hamburg, care uh, are realizări deosebite în domeniul societății creative. Intră aici baze de date, subvenții specifice, programe de coaching și așa mai departe. Există foruri care permit informarea tuturor actorilor din acest domeniu. Bazele de date sunt foarte importante pentru um, imobile, pentru creatorii de cultură și, de asemenea, uh, pentru a permite orientarea în domeniul finanțării și a subvenționărilor. De asemenea, crowdfunding-ul este promovat uh, la acest nivel. De asemenea, se oferă posibilități de studiu și de formare pentru uh, studenți, dar și pentru absolvenți. Încercăm să acoperim întregul spectru uh, și să creăm corelații cu piața de muncă. Senatul din Hamburg a decis între timp să continue pe termen nelimitat munca societății creative Hamburg. În acest rol, ca actor uh, lider pentru uh, sectorul creativ din Germania, poate uh, să fie un exemplu ceea ce s-a făcut la Hamburg. ne interesează foarte mult susținerea acestui sector și combaterea fragmentării geografice, culturale și lingvistice. Credem că nu trebuie ca know-how-ul uh, sau lipsa lui să uh, ducă la uh, pierderi în acest sector. Dorim să susținem ocuparea în acest sector și finanțarea. Din păcate, în practică, uh, diferitele sectoare ale economiei culturale și creative uh, au acces în mod foarte divers la programele de subvenție. Noi avem drept obiectiv să susținem și întreprinderile mici și creatorii independenți. Mulțumesc foarte mult! Grazie anche di questa eh, interessante... Mulțumim frumos pentru comentariul final, deosebit de interesant, pentru că eh, subiectul accesului la finanțare este uh, o, un mm, mare semn de întrebare pentru noi toți. În încheierea acestei secțiuni, care a inclus două paneluri, aș dori să rog um, pe reprezentantul Consiliului și pe reprezentanta Comisiei să facă o sinteză, să tragă niște mici concluzii sau poate, dacă doresc să lămurească niște aspecte, vă rog. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len kratučko zareagujem na... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să reacționez pe scurt la a spus doamna Camere Verd. A întrebat dacă statele membre reprezentante astăzi folosesc fondurile structurale pentru a sprijini um, sectoarele culturale și uh, creative. Da, pot să vă spun că Slovacia este un astfel de stat și că lucrăm acum uh, în programele noastre operaționale. Avem uh, proiecte de infrastructură amplă pentru sprijinirea creierii de rețele pentru industriile creative și încă un domeniu este uh, finanțarea descentralizată pentru sprijinirea proiectelor um, de mai mică amploare pentru întreprindere. Așadar, da, noi încercăm să folosim aceste fonduri pentru sprijinirea acestor sectoare. A mai fost o întrebare referitoare la drepturile de autor și protecția proprietății intelectuale care să fie coloana vertebrală a utilizării de plină a potențialului acestor industrii. Trebuie să ne gândim că, de fapt, um, cadrul este reprezentat de Convenția de la Berna. Acesta este cadrul juridic care acoperă protejarea proprietății intelectuale. Trebuie acum să adaptăm această legislație la realitatea um, acestei, acestor evoluții digitale. Aceasta este confruntarea cu care, um, pe care o avem acum în față, pentru că trebuie, până la urmă, um, autorii trebuie să beneficieze și economic și altfel de pe urma lucrărilor lor, nu să um, reprezinte o povară drepturile de autor. Apoi, um, trebuie să vă spun că proiectele de propunere ale Comisiei reprezintă o bază bună încă mai avem uh, multe de făcut uh, până când drepturile de autor, într-adevăr, să facă ceea ce trebuie să facă, să protejeze drepturile și interesele autorilor. Vă mulțumesc! Um, câteva cuvinte despre industriile culturale și creative. S-au menționat multe subiecte în această după-amiază și cred că discuția a fost foarte bogată. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Dar dacă vorbim uh, despre mai mulți bani, mereu e mai ușor, dar nu e mai ușor pentru miniștrii de finanțe. Știm că deja bugetul pentru perioada de programare a fost deja fixat, trebuie să vedem cum ne descurcăm cu resursele de care avem, pe care le avem. S-a adresat o întrebare astăzi. Care este valoarea pe care o primim pentru banii aceștia? Este o întrebare importantă și cred că deocamdată uh, ne-am, ne-am bazat pe aceste uh, aspecte bazate pe date. Avem statisticile Eurostat, care se vor concentra mai mult pe aceste criterii. N-a existat în trecut pentru că sectorul nu era foarte bine conturat. Deci, probabil că pe baza acestora o să primim la un moment dat mai mulți bani, dar asta mai, uh, mai târziu, nu chiar acum mai lucrăm um, la un studiu pe crearea de lanțuri de valoare, pentru că adesea nu știm care sunt uh, legăturile între cultură și industriile inovatoare. Ce-i cultura, ce e inovația, mereu, nu e mereu ușor să faci legătura. Um, menționăm, de exemplu, nu știu, um, industria modei, un sector foarte bun, dar după ce ne spunea și colegul din Franța, nu știu dacă, după părerea dumneavoastră aceasta reprezintă chiar cultură, dacă asta se încadrează în definiția lui, dar sunt chestiuni uh, transversale. Um, în, bun, uneori, uh, uh, na, mărcile acestea sunt uh, franțuzești, ne știm cu toții. Dar trebuie să ne uităm cu mare atenție, să vedem dacă nu putem să avem și o perspectivă orizontală dar uh, noi uh, ne aplecăm asupra acestui subiect și vom veni cu o propunere până la Uh, până în ianuarie. Apoi să mai vorbesc despre aceste hub aceste centre de, crea- de creativitate și apoi mai sunt alte cuvinte foarte la modă, hub-uri, clustere și așa mai departe, poluri de inovație, dar până la urmă trebuie să ne gândim ce înseamnă acesta și ce funcționează, pentru că până la urmă vin multe inițiative peste tot, unele sunt finanțate prin Creative Europe, altele nu, dar până la urmă contează și ce funcționează și ce nu. Nu e vorba doar despre hub creative. Unii ați vorbit despre creativitate, multe intervenții s-au referit la acest lucru, dar cum înveți creativitatea? Iată un subiect foarte important. Din când în când uh, fac un exercițiu când ai uh, creierul care funcționează cu emisfera uh, stângă și cea dreaptă. Nu este mereu ușor trebuie să ne gândim și la sistemul de educație, pentru că adesea unele chestiuni uh, sunt tratate de vreme. Se spune ori ești creativ, ori nu ești, dar acum Întrebarea mea ar fi cum putem să găsim modalități și în educație pentru ca copiii noștri să fie mai creativi. Cred că generația mea nu a fost învățată să fie creativă. În vremea respectivă, mă rog, cei care erau creativi foarte bine, dar cei care nu erau era foarte complicat, că nu făcea parte din programa școlară. Deci, până la urmă, multe lucruri se rezumau la ce te învăța profesorul. Deci trebuie să, acum să găsim noi modalități pentru ca tinerii, cei mici, să poată, să își permită să fie creativi. Asta pe partea de educație, așadar. Chiar ne trebuie partea de educație, de cultură, de inovație să fie reunite. Trebuie să le vedem în ansamblu. A mai fost uh, o intervenție legată de crowdfunding, de aceste finanțări spontane. E o modalitate, trebuie să ne gândim acum la modalități noi de finanțare a culturii altfel. A fost parte din discuția noastră când am avut forumul cultural acum câteva luni. Nu putem să trăim într-un sistem în care să tot cerem bani mai mulți și mai mulți. La un moment dat, suma respectivă este limitată și Apelul meu s-a referit la haideți să folosim banii altfel. În lumea de astăzi și în lumea tinerilor noștri există schimburi culturale, o experiență partajată culturală. În lumea anterioară, bazată pe proprietate, um, când aveam eu 20 de ani, nu mai există, s-a schimbat. Trebuie să ne gândim acum într-o manieră mult mai creativă despre ceea ce vor și de ce au nevoie tinerii. Pentru că dacă mă uit eu la ce Uh, privesc ei pe YouTube sau în altă parte, e bine, nu e ceea ce privim noi. Nu la asta ne uităm noi. Și aici înțelegem că um, tinerii au o cultură complet diferită de a noastră. Și, uh, de asemenea, foarte important ca tinerii să fie mult mai implicați decât au fost până acum. Și, doamnă președinte, dacă îmi um, uh, permiteți, este un lucru care îmi lipsește în această după amiază. Și um, că, pentru, pentru că nu vrem să ne trezim că e așa o chestie care vine din senin deocamdată. Um, ce constatăm în Europa e că tinerii nu sunt cu noi. Ei sunt, nu știu, cumva în altă parte și trebuie să-i um, implicăm, să-i aducem alături de noi. Acum uh, se lucrează și la rețeaua tinerilor antreprenori creativi. Și antreprenor este un alt termen foarte la modă, dar și aici trebuie să se facă o legătură între creație și antreprenoriat. Un lucru iarăși foarte important. Și încă un lucru, un fel de apel, un îndemn. Uh, am început să lucrăm acum la anul european pentru patrimoniu pentru 2018 și mulțumesc încă o dată doamnei președinte Costa și tuturor celor care ne-au ajutat să organizăm acest an. Cu toții, pentru că suntem cu toții actori implicați, trebuie ca să ne asigurăm de succesul acestui an. Nu e vorba neapărat de bani, sigur, ne trebuie și ceva bani, dar E vorba despre inovație, să fim inovatori, să arătăm că putem împreună să explicăm ce înseamnă Europa pentru cetățenii noștri. Și de aceea ne trebuie noi modalități de funcționare, noi modalități de comunicare, noi modalități de um, implicare a tinerilor. Am fost în uh, uh, zilele trecute la o adunare de um, cercetași, ci mii de cercetași. Cum putem uh, să îi mobilizăm pe acești tineri să fie preocupați de cultură, pentru că ei privesc cu totul altfel cultura decât o privim noi. Și cred că trebuie să mergem pe ambele perspective. Deci vă, vă invit, îmi trebuie multe idei de valoare, pentru 2018, dar începem deja pregătirile. Cum să facem ca Europa și cultura europeană să fie mai vizibile? Vă mulțumesc, doamnă președinte. <laughs> o mică întrebare. Da, dumneavoastră sunteți foarte creativă, domnul director general. Vă mulțumim frumos pentru contribuție. Un singur lucru. Astăzi ne-am acordat trei premii Uh, tinerilor care au câștigat uh, um, premiul Carol cel Mare și unul dintre ei au uh, inventat un joc video despre Carol cel Mare. Și mă întreb de ce nu putem să lansăm în timpul anului Patrimoniului Cultural European o, o, un concurs de creare de aplicații pentru tinerii care uh, vor să promoveze Europa. Este un lucru mic, dar mi s-a părut nemaipomenit că mm, tinerii au creat acest joc, un joc care ar putea de altfel să fie și vândut. Sunt de acord cu faptul că e greu să găsești uh, limbajul adecvat, să știi cum să mm, te adresezi tinerilor. Și știți că a existat raportul colegului uh, Damian Drăghici, cum să vorbește despre Europa la școală. Și cu atât mai interesant pentru că colegul Drăghici uh, este de etnie romă și ne-a povestit propria sa experiență. a avut o perspectivă uh, specifică. Cu voia dumneavoastră trec imediat la cel de-al doilea uh, panel, tocmai cum putem să uh, stimulăm uh, implicarea cetățenilor. Prezentarea va fi făcută de către doamna Maria Cristina uh, da Milano de la Centrul European pentru um, Organizare și Management Cultural și știu că colegul Diaconu, care este autorul raportului despre um, Anul European al Patrimoniului Cultural, deci dumnealui are și o problemă uh, de orar și ne roagă dacă poate să ia cuvântul eventual și înaintea expertului domnule Diaconu, cât timp puteți să rămâneți cu noi? Pot să dau cuvântul mai întâi experte și apoi dumneavoastră? Bine, foarte bine. Vă rog, doamnă Damilano. Bună seara, doamnă președinte, bună seara tuturor, vă mulțumesc pentru invitație, am să vorbesc în italiană ca să fiu sigură că um, nu depășesc timpul alocat, pentru că întotdeauna este mai simplu să fii uh, succintă în propria ta limbă. Am pregătit uh, mai multe diapozitive în limba engleză și când vorbesc despre dezvoltarea uh, audimatului uh, și implicarea audimatului, voi folosi termenii în limba engleză, audience engagement și audience implication. Vorbesc despre implicarea cetățenilor în cultură. Este important, întâi de toate, să ne întrebăm de ce Minunat. De ce vorbim despre implicare? Vorbim despre implicare deoarece datele ne demonstrează că, de fapt, puține persoane în Europa chiar participă la activități culturale. Trebuie așadar să plecăm de la această premiză, că avem nevoie Uh, să dăm mai multă amploare activităților de democratizare a accesului la cultură, pentru că deocamdată aceasta nu a dat radele scontate. <clears throat> Trebuie să um, mărim și mai mult um, numărul participanților la activitățile culturale, iar uh, mărirea acestui număr trebuie să fie un obiectiv european. Ce se înțelege prin această implicare a uh, um, audimatului, în engleză Audience Engagement, se um, pune accentul pe dimensiunea de implicare, dar este vorba despre o serie întreagă de acțiuni și de comportamente. Și, în primul rând, este um, strâns legată de uh, dezvoltarea audimatului. Aș prefera să plec de la definirea acestui concept de audience development, definiție care se um, face parte din programul Europa Creativă. Este vorba despre un proces strategic, dinamic și interactiv uh, care um, are drept scop să facă cultura mai accesibilă. Se dorește promovarea implicării cetățenilor și a comunităților. Și cum uh, se um, face această promovare? În trei uh, feluri. În primul rând, prin creșterea numărului de participanți prin metode tradiționale și apoi folosirea unei dimensiuni uh, verticale sau uh, prin diversificarea a, publicului, încercând așadar să ajungem și la uh, un public care nu are obiceiul să participe la evenimente culturale. De ce insist asupra acestei definiții? Pentru că acum fac parte dintr-un grup de lucru care lucrează sub auspiciile Direcției Generale a Culturii și noi trebuie să răspundem la o întrebare. Cum putem să facem ca publicul să se afle în centrul organizațiilor culturale? Deci toate aceste organizații culturale să-și gândească activitatea plasând publicul în centrul preocupărilor lor. Este o muncă uh, prin intermediul unor cazuri, studierea unor cazuri concrete și prin vizite la fața locului. Noi avem așadar uh, mai multe teatre, festivaluri care tocmai și-au propus să lucreze în această optică. Am primit 30 de asemenea exemple din 17 uh, țări, deci practic din toată Europa. Acum suntem în etapa în care analizăm toate aceste cazuri, toate aceste modele. Ceea ce pot deja să vă spun este că am identificat uh, anumite tendințe, ori prin uh, munca de parcurgerea bibliografiei, ci și prin studierea acestor um, exemple. Există anumiți uh, termeni uh, folosiți de toată lumea. Nu se mai vorbește despre accesul la cultură, ci despre uh, dezvoltarea audimatului. <clears throat> uneori această dezvoltare a audimatului se suprapune cu o activitate care este mai strâns legată de incluziunea socială și se pune problema măsurării impactului social pe care îl au cultura și activitățile culturale. Se implică, bineînțeles, o organizare uh, de mm, internă nouă și o schimbare a mm, leadership-ului. Și un alt aspect, uh, impactul activităților digitale. În concluzie, aș putea să spun că instituțiile culturale pe cont propriu nu pot să se ocupe de aceste subiecte dacă nu există în paralel și un efort făcut uh, la nivelul politicilor uh, educaționale, astfel încât să se stimuleze educația pentru artă, pentru cultură și pentru frumos. Nu putem să cerem muzeelor, bibliotecilor uh, și teatrelor să um, acopere această lacună. Un alt aspect. Deseori, instituțiile culturale uh, nu mai reușesc să ajungă la acest public când uh, uh, ei nu mai sunt uh, adolescenți. În momentul în care devin adulți, uh, nu se mai întorc în aceste instituții culturale. Închei spunând că Uh, în calitatea mea de uh, cercetătoare, nu de om politic, aș vrea să afirm că cultura trebuie să fie considerată uh, cel de-al patrulea pilon al politicii sustenabile, nu doar din punct de vedere economic și social, ci și din punct de vedere de protecție a mediului. Mulțumesc! Eu sper că acest studiu să poate să ne fie trimis tuturor. Și e foarte important să discutăm și mai mult despre această uh, dezvoltare a audimatului. Este un concept care ne interesează foarte mult. Acum dăm cuvântul colegului nostru Mircea Deaconu, care este raportor uh, pentru raportul uh, um, către o integrare uh, culturală și um, în Europa și acum este raportor pentru anul european al patrimoniului uh, cultural în 2018. Te rog, Mircea. Președinte, eh, eh, Sorry, mi dice Diaconu rappresenta l'Alde ed è vicepresidente, uno dei quattro vicepresidenti. Uita să spun că domnul Diaconu uh, este de la grupul ALDE și este și dumneavoastră vicepreședinte al Comisiei de Cultură. E prezentarea de dinainte e esențial ce am înțeles, odată în plus, și anume că diferența între un robot și o ființă o dă exact cultura, educația care dă identitate ființei și superioritate ființei. De aceea nu se pot despărți lucrurile între ele nici o clipă. O, o eficiență maximă economică nu ajută la nimic. Dacă nu există, dacă nu se face asupra unui om, om care are identitate, are istorie, are memorie, are viitor, are visuri, etc., care consumă gesturi superioare, artistice, înălțătoare, să zic. Trecând la subiectul despre care e vorba, și anume raportul pe care Comisia de Cultură îl lucrează în zilele acestea cu maximă viteză, asta însemnând în două-trei săptămâni, probabil că va fi gata deja, pentru că aplicăm o procedură de urgență, asta pentru că acest raport are caracter legislativ și insist asupra acestui lucru, deci e ceva ce ne interesează pe toți. Și vă explic exact de ce. Profit de șansa pe care o avem, pe, de șansa pe care o avem pentru că musafirii noștri, oaspeții noștri de astăzi, sunt exact oamenii de care avem nevoie mai departe uh, în a face acest raport, această intenție a anului cultural european pardon, al patrimoniului, nu cultural, uh, european, să însemne o realitate care să conteze. Iată de ce. Pentru că, așa cum se prefigurează din discuțiile de până acum, uh, ne bazăm pe aportul fundamental al statelor membre și implicit a parlamentelor naționale. Asta pentru că, practic, este, are o țintă primordială acest raport acest document, și anume măsura în care istoria noastră, cultura noastră se interferă, în care transcendentează frontierele, istoria noastră e comună, acesta va fi rezultatul acestui demers al anului european al patrimoniului și anume odată în plus vom încerca să argumentăm faptul că suntem împreună, că avem o istorie comună, o cultură comună și patrimoniul rezultat este până la urmă al tuturor. Asta într-un fel, ca să spun, în încercarea uh, importantă, zic eu, de a trata ceea ce astăzi apare în multe spații europene ca o formă de naționalism de care nu avem nevoie acum, de care știți foarte bine că ne lovim în fiecare dintre statele noastre și trebuie să avem grijă de acest lucru. Uh, anul viitor, la anul 2017, va exista o, o, o finanțare pentru un amendament, o soluție pe care am găsit-o în Comisia de Cultură, iarăși cu toții, un an pregătitor al anului 2018, care va fi acesta, al patrimoniului uh, european. Și atunci, relația cu parlamentele naționale este fundamentală, pentru că ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, al tuturor. În acea măsură va fi un an de succes, în care și societatea civilă și autorități locale și Parlamentul European și Parlamentele Naționale, vom încerca să facem efortul de a etala pe parcursul unui an întreg ceea ce ne reprezintă, ceea ce ne unește din punct de vedere patrimonial. Amănuntele o să apară foarte curând, probabil că maximum în decembrie va fi și votat acest raport și va fi faptă și o să continuăm uh, comunicarea cu, cu parlamentele naționale. Profit într-un fel de prilejul acesta să salut și pe cei doi prieteni ai mei din România, cei doi președinți de comisii de cultură din Parlamentul României. Mă bucur că sunt aici. Uh, și pe ceilalți în aceeași măsură. Suntem colegi cu toții până la urmă, avem aceleași intenții și sper să fie, să fie de succes. Uh, am ținut să, să comunic acum acest lucru pentru ca să știți că va exista acest 2018, acest această intenție a noastră, se va desfășura pe un an întreg și fiecare dintre națiuni va avea partea sa de prezentare, etalare a ceea ce are mai bun. Uh, sub conceptul pe care l-am definit, democratizarea culturii, nicio cultură nu este mai importantă sau mai mare decât cealaltă. Suntem uh, un spațiu care trebuie să, să, să conlucreze absolut coerent și activ și să sperăm că va fi un succes comun. Mulțumesc! Grazie, noi abbiamo avuto proprio questa mattina un dibattito sulla... Mulțumesc! Azi dimineața am avut o dezbatere despre acest raport eh, și anul european al patrimoniului cultural. Pentru noi obiectivele sunt clare. 2017 va fi un an de pregătire, de implicare intensivă a statelor membre și am cerut ca și Parlamentul European să fie reprezentată în structura de guvernanță și să existe către un coordonator și în fiecare stat membru. Și vă lansăm acest apel. E important să fim auziți. Însă lucrul cel mai important este că vrem să subliniem dimensiunea europeană a patrimoniului, nu fiecare în propriul său colț, ci să existe o plusvaloare europeană. Un alt aspect important pe care uh, Comisia deja l-a pomenit și chiar și noi în mai multe rânduri, uh, uh, Comisia de Bugete a acceptat din fericire să um, um, aloce un buget um, aparte pentru anul european al patrimoniului cultural, deci să nu ia acești bani din alte programe culturale, de la alte programe uh, precum Europa Creativă. Acum avem nevoie însă și de acordul Consiliului și uh, mă uit uh, către <laughs> reprezentantul președinției slovace, fără a vrea să exercit vreo presiune asupra lui, bineînțeles. Oricum, uh, mărirea bugetului și o linie bugetară uh, afectată doar acestui uh, program va fi benefică și pentru statele membre. Acum dau cuvântul domnului Dragan Matici, care vine de la Comisia de Cultură din Parlamentul Sloven. Poštovana gospodă predsednica, drage colegițe și colegi, Sloven... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Slovenii, în general, sunt uh, foarte axați pe cultură. Puteți să vedeți că, de-a lungul istoriei, um, structura administrativă a fost foarte diferită. Asta a dus la diversitate, dar uh, și o identitate națională um, bazată pe um, o limbă centralizată. Vedeți uh, atașamentul uh, Sloveniei uh, la cultură și în monede. Avem opt uh, bancnote care reprezintă poeți, scritori, uh, pictori, sculptori. Nu sunt niciun politician, niciun general, niciun uh, erou de război. Slovenia este o excepție și pentru că avem o sărbătoare anume, este sărbătoare națională um, care, este, care celebrează cultura națională și fiecare sloven trebuie să participe la un uh, um, eveniment cultural. Acest uh, uh, lucru se întâmplă pe 3 decembrie. Participarea Sloveniei în mai multe domenii culturale se poate recunoaște pretutindeni. Avem 4900 de asociații culturale um, și 3,6 dintre toți lucrătorii noștri sunt în aceste sectoare. Slovenia are recorduri mondiale la numărul de publicații per capita, publicate per capita. Slovenul de rând merge la o bibliotecă publică de 20 de ori pe an și um, împrumută 12 cărți pe an. Avem printre cele mai bune cifre în Europa. Deci, la partea de îmbunătățirea participării, e destul de greu, dar întrebarea este oricum foarte grea. În primul rând, trebuie ca uh, Um, partea culturală să se extindă și în domenii unde nu s-a regăsit până acum, cum ar fi chestiunile sociale, mediu și așa mai departe. De asemenea, trebuie să ne ajustăm sistemele politice care nu răspund suficient de rapid la provocările actuale. Trebuie să ținem cont de nevoile uh, autorilor, creatorilor, dar și ale consumatorilor de cultură. De asemenea, trebuie să menționăm rolul deosebit pe care joacă ONG-urile în acest sector, pentru că sunt un factor excepțional și mm, răspund foarte mult de partea de microactivitate. Au un caracter mm, uh, democratic mai uh, pronunțat și pot să atingă uh, categorii demografice mai ușor decât alți actori. Participarea mm, la cultură trebuie să se facă și cu implicarea diferitelor grupuri demografice. Um, entitățile culturale trebuie să se coordoneze între ele. Slovenia a venit cu o propunere care îmbină două inițiative recente legate de um, mobilitatea tineretului și uh, mai există și o inițiativă italiană în care persoanele de 18 ani primesc uh, bilete gratuite uh, la orice instituție culturală. În plus, Um, primesc și un, um, ar trebui să primească și un uh, bilet interrail care să le permită să călătorească în diferite state ale Uniunii Europene. Sistemul acesta ar putea să fie um, îmbunătățit dacă uh, tuturor tinerilor de 18 ani care călătoresc prin Europa li s-ar da ocazia să intre pe gratis în uh, muzee, la monumente și așa mai departe cred că ar fi foarte important. Acest lucru ar îmbunătăți conștientizarea culturală. De asemenea, ne-ar permite să ne atingem obiectivele comune mai ușor. Dacă tinerii încep să iubească cultura noastră, cât încă sunt uh, tineri, o să aibă același sentiment și când ajung la o vârstă mai uh, înaintată. Și acest lucru trebuie să fie încurajat la nivel european. Ehm, Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Flavia Picolinardelli, președintă a Comisiei de Cultură din Camera Deputaților din Italia. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Um, salut pe toți membrii Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Noi am venit aici ca să vorbim despre strategiile în domeniul culturii și creativității. Și am ascultat cu mare interes pe ceilalți colegi de la Comisiile de Cultură. Știm cu toții că promovarea acestor sectoare are efecte pozitive uh, pentru dezvoltarea teritoriilor noastre și uh, stimulează și spiritul antreprenorial. Este un uh, binom uh, inseparabil. De aceea, în introducere, vreau să mulțumesc colegilor de la Comisia de Cultură din Parlamentul European și doamnei președinte Costa, care deseori s-au implicat astfel încât patrimoniul cultural să facă parte din programul Europa 2020 și pentru că s-au luptat, uh, merită recunoștința noastră și de aceea vrem să sprijinim și propunerea ca anul 2018 să devină anul uh, european al patrimoniului cultural. Cu toții putem să credem în acest proiect. În ultimii doi ani, în Italia, au fost luate mai multe inițiative importante pentru a promova cultura. Chiar și uh, mai bine zis, datorită faptului că noi avem un uriaș patrimoniu cultural. Uh, Ministerul Bunurilor Culturale uh, a primit mult mai multe fonduri decât în anii precedenți. Bugetul nostru a crescut cu 37% și acum uh, lucrăm la o nouă organizare a sistemului de muzee din Italia. Între timp, Ministerul Educației, a Universităților și a Cercetării a investit multe resurse pentru a um, insufla um, o nouă energie în educație și să existe mai multe programe, școală, um, um piața muncii, pentru a stimula inovarea și um, domeniul artistic și creativ nu a fost dat uitării. Au existat uh, mai multe inițiative și vreau să pomenesc câteva dintre ele, ca de exemplu cardul cultură pentru tinerii care au, uh, care împlinesc 18 ani și care pot să îl folosească pentru evenimente culturale sau pentru a-și cumpăra cărți și așa mai departe. Apoi, un program cu un buget de 400.000 de euro uh, pentru a lupta împotriva sărăciei educaționale Uh, și mai mulți copii și adolescenți au profitat de pe urma acestui program. Și dacă tot discutăm despre cărți și despre cultură, acum se discută despre propunere de lege la Camera Deputaților pentru a încuraja cititul. Vrem să avem un plan pentru cărți, pentru uh, lectură, astfel încât bibliotecile să poată să își îmbogățească colecțiile. Din 2014, Uh, s-a creat uh, ceea ce numim noi un art bonus. Este un sistem uh, prin care poți deduci din veniturile impozabile sumele pe care le-ai plătit pentru a finanța um, organizații culturale sau evenimente culturale. Și astfel vrem să încurajăm oamenii să investească în valorificarea patrimoniului nostru cultural. Eu sunt uh, convinsă că există întotdeauna uh, idei bune, dar cu cât promovăm cultura, cu atât promovăm și um, economia. Programe precum Europa Creativă ne permite să finanțăm uh, proiecte de mare anvergură din uh, domeniul audiovizual, de exemplu și cerem Comisiei Europene să continue să promoveze această bogăție culturală și să facă uh, cereri de mărire a finanțării programului Europa Creativă. Iar în ce privește uh, programul pe perioada 2014-2020, uh, e clar că uh, Um, pentru programul de lucru 2018-2020, cultura este una dintre cele trei sectoare macroeconomice prioritare. Noi vrem să sprijinim industriile creative încă din prima etapă. Vrem să punem în comun experiența noilor firme uh, și le favorizăm prin decretul numit Creștere 2.0 Vrem astfel să finanțăm, uh, uh, um, cum spuneam, startup-urile, noile întreprinderi din domeniul cultural și a noilor tehnologii. Iată câteva inițiative pe care pot să le ia și alte state membre pentru a sprijini inovarea în acest sector. Noi am uh, Um, finanțat sau am subvenționat numai puțin de 6.000 de asemenea noi întreprinderi și rata creșterii economice datorită creării acestor întreprinderi a fost de mai mult de 4% în ultimul an. Provocarea digitală pentru sectorul cultural și creativ uh, nu este una mică, dar trebuie să um, profităm de această oportunitate pentru că Uh, cultura stă la baza economiei globale, de aceea noi încurajăm foarte mult digitalizarea propriului nostru patrimoniu. Și dacă tot vorbim despre o piață unică digitală, vreau să vă spun că propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea de servicii audio uh, um, digitale tocmai a fost uh, adoptată la Senatul italian tocmai pentru a permite un mai mare acces la aceste conținuturi online, dar cu garanțiile și protecțiile necesare, ca de exemplu protecția utilizatorilor minori. Și în următoarele săptămâni vom uh, analiza și noile propuneri în ceea ce privește uh, serviciile audiovizuale. Mulțumesc, doamnă președinte. Interesante toate aceste. Mulțumim, toate aceste inițiative sunt foarte importante. Acum dăm cuvântul domnului uh, Georgica Severin, care um, este președintele Comisiei de Cultură și Media din Senatul Român. Vă rog. Doamnă președinte, Stimați colegi, stimați organizatori, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez salutul Senatului României și să mulțumesc organizatorilor pentru inițiativa de a oferi o platformă de întâlnire și dezbatere între colegii parlamentari din statele membre asupra unor subiecte importante și de actualitate pe agenda europeană. Sectoarele culturale și creative pot aduce o mare contribuție la dezvoltarea inteligentă, sustenabilă și inclusivă a României. De asemenea, Promovarea și dezvoltarea acestor sectoare pot genera avantaje competitive sustenabile prin crearea de noi locuri de muncă și atragerea de investiții, prin valoarea adăugată rezultată și prin stimularea dezvoltării economico-sociale și culturale la nivel local, regional și național. Sectoarele culturale și creative se confruntă însă cu o serie de probleme structurale majore, dintre care amintim insuficiența infrastructurii culturale sau starea adesea degradată a acestuia, nevoia de educație și formare profesională specifică a actorilor din domeniul cultural, insuficienta conectare internațională a operatorilor activi în aceste sectoare, precaritatea condițiilor de trai și de muncă ale lucrătorilor din domeniul cultural, precum și necesitatea unei finanțări adecvate care să răspundă nevoilor din acest domeniu. Problematica sectoarelor creative și culturale este un subiect foarte abordat în numeroase studii și programe operaționale și strategii atât la nivel european cât și la nivel național. Astfel, în România, acesta este prevăzut în strategia România competitivă și strategia pentru cultură și patrimoniu național pentru perioada 2016-2020. Considerăm că un factor important în vederea promovării implicării cetățenilor în domeniul cultural reprezintă creșterea accesului la infrastructura culturală și a participării acestora la viața culturală prin promovarea abilităților culturale și a creativității acestora. Un rol important în producția și consumul cultural în rândul cetățenilor și în special al tinerilor joacă noile tehnologii și mediile de comunicare care au un mare potențial de creștere economică. Crearea de rețele și platforme online contribuie la promovarea informării tinerilor despre oportunitățile de finanțare, angajare și deschidere a unei afaceri în domeniul sectorilor culturale și creative. Doamna președintă, uh, nu mai continui să citesc acest uh, material și mulțumesc stafului care mi l-a pregătit, pentru că am ascultat luările de cuvânt de aici și, sincer să fiu, am sesizat o serie de aspecte pe care nu trebuie să le neglijăm. Vorbim foarte mult uh, de sectoarele culturale și creative, vorbim, dacă vreți, uh, de necesitatea implicării uh, Uniunii, a Comisiei Europene, a statelor în ceea ce înseamnă, dacă vreți, distribuția culturii. Pentru că dacă ne vom gândi la elementul creativ, la elementul propriu-zis, ne place sau nu, în cultură și în artă în special, avem, în primul rând, un element subiectiv, un element care ține, dacă vreți, de uh, tangența creatorului cu inspirația, cu talentul și, de ce nu, cu geniul. Dacă noi vom încerca să uniformizăm, să ducem toată această cultură în sensul unei uh, viziuni corporatiste, vom avea poate o cultură mai bine distribuită, vom avea un act cultural poate mai bine cunoscut, dar în orice caz vom avea un act cultural de o calitate inferioară. Pentru că adevăratele valențe, adevăratele uh, opere care au rămas în istoria umanității au fost cele când uh, geniul individual a reușit de fiecare dată să se impună. S-a pronunțat termenul de hub cultural. Sincer să fiu, dacă stau să mă gândesc la cele mai importante hub-uri culturale care îmi vin în minte, mă gândesc la Atena lui Pericle sau, dacă vreți, uh, la Florența familiei Medici, care au fost hub-uri culturale excepționale. Dar nimeni nu și-a propus să le uniformizeze, ci din potrivă. Cred și eu cred cu multă tărie și mă voi opri aici, vedem, încercăm foarte mult uh, să creăm, uh, dacă vreți, o cultură corporațională, să mergem cu cultura corporațiilor, dar avem un risc și mai mare, acela de a crea o corporație a culturii și o corporație a culturii nu va face altceva decât să ducă la o cultură și așa diminuată de impactul, uh, să spunem, fără niciun fel de selecție pe care tineretul, în special are din zona internetului, îl vom duce într-o zonă a mediocrității. Cred că o sarcină care ne revine nouă ca parlamentari este să facem tot ce putem ca oamenii să aibă acces la cultură, dar să creăm acea posibilitate ca cei care au ceva de spus în cultură să o spună și să-și respecte, dacă veți, talentul, inspirația și geniul. Acesta nu-l putem da nici noi, nici Uniunea Europeană. El există, noi trebuie doar să-l facem să se manifeste. Vă mulțumesc! Grazie, grazie per questa bellissime cose. Mulțumim pentru aceste lucruri extraordinar de frumoase pe care le-ați spus. Nu este doar o problemă de acces, ci de o problemă de oportunitate, de a, a permite talentelor uh, și artiștilor să se exprime și să respectăm specificitatea actului artistic. Iată ce mi se pare necesar și important. Și cultura se exprimă cel mai bine atunci când nu este îngrădită în niciun fel, când poți să-ți dai liber curs inspirației și când nu ai nevoie, ca să spun așa, de o omologare. Acum vreau să dau cuvântul domnului eh, Jiri Sestac din Senatul Republicii Cehe, care este eh, vicepreședinte a Comisiei pentru Educație, Știință, Cultură, Drepturi Om, Umane și Petiții. Vă rog. Předsedkyně, dámy a pánové, o prospěšnosti a důležitosti aktivního vytváření. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Industria creativă și sprijinul pentru aceasta sunt esențiale. Vreau să menționez câteva chestiuni care sunt specifice fostelor state uh, comuniste în ceea ce privește implicarea cetățenilor în industriile creatoare. Din experiența noastră, legătura dintre cultură și nivelul de libertate este foarte strânsă. Dacă um, face o discontinuitate în educație și în cultură timp de 50 de ani, așa cum s-a întâmplat în Europa Centrală și de Est, creezi probleme enorme pentru cetățeni în ceea ce privește implicarea lor și care durează multă vreme după căderea zidului Berlinului. Nu e vorba doar de uh, orașe mari, e vorba de orașe mai mici și de regiuni în care instituțiile culturale au fost suprimate de către regimurile comuniste. De, a, de aceea nu există uh, Um, tradiții um, în rândul tinerilor, pentru că cei în vârstă deja nu mai sunt. Sunt chestiuni endemice care uh, um, și în anumite regiuni nu mai există aproape nimic. Cultura populară este cumva victimă a globalizării și s-a creat un fel de amestec cultural Asta um, este legat și de faptul că um, a existat un exod din zonele rurale către cele urbane, tinerii cu potențial creativ s-au îndreptat către um, locurile unde puteau să se exprime. Acest lucru însă prezintă problema pierderii re- rădăcinilor culturale. Au fost așadar state care au fost uh, distruse uh, de-a lungul decenilor de regimurile Um, comuniste și care au o, o trăsătură care trebuie să fie amintită când discutăm acest lucru. Sunt regiuni unde populația pur și simplu a fost alungată. Populație care avea o cultură specifică, o cultură locală. Uh, și care făcea parte inerentă din cultura națională. Acest lucru s-a întâmplat cu, um, cu milioane de uh, cehi, de germani cehoslovaci. Lucruri similare s-au întâmplat în Polonia, Ungaria și în statele din Balcan. De asemenea, cultura evreiască a încetat să existe în anumite părți din Europa după cel de-al doilea război mondial. Uh, din cauza acestor măsuri fără precedent, întregi orașe și regiuni au existat, au fost complet depopulate sau nu au mai existat pur și simplu, ceea ce a adus la o perturbare, um, o întrerupere a culturii în anumite uh, zone și cicatricile se văd și acum. Oamenii au fost strămutați dintr-o regiune în alta sau dintr-o țară în alta iar obiceiurile lor, tradițiile lor nu s-au mai putut uh, exprima în uh, locul unde au fost trimiși. De asemenea, se mai văd uh, cicatrici și în faptul că oamenii nu sunt interesați de spațiul public și tinerii nu sunt interesați să rămână în aceste zone. Uh, Vedem acest lucru dacă ne uităm la mediul construit, casele care sunt în paragină, um, cimitire care nu mai sunt uh, întreținute decât de descendenții ai uh, populațiilor uh, inițiale care își caută încă rădăcinile. Trebuie să, acti- să luăm măsuri astfel încât uh, um, aceste uh, să nu fie trecute cu vederea și rădăcinile acestea să fie cumva recunoscute, pentru că uh, a fost vorba de uh, întregi zone care au fost desrădăcinate. Poate că în statele unde nu a existat o astfel de uh, traumă, nu înțeleg complexitatea acestor chestiuni. Ne întâlnim acum să discutăm uh, măsuri stimulente, soluții pentru a încuraja participarea populației în industriile creative uh, și uh, culturale. Dar mi s-a părut tocmai să, important să menționez acest lucru pentru că face parte și acesta din spațiul cultural european. Este un fenomen europeu care va tenut în considerație și probabilmente... Mulțumesc. Trebuie să promovăm dialogul într-o mai mare măsură. Uneori nu ne dăm seama. Dar întotdeauna, întotdeauna există multiple dimensiuni, multiple realități, este așadar un alt subiect care merită să fie aprofundat uh, chiar și uh, în vederea organizării anului european al patrimoniului cultural, pentru că este vorba despre un patrimoniu imaterial și, încă o dată, este o miză importantă. Acestea fiind zise, uh, toți membrii panelului au putut să ia cuvântul. Vă întreb dacă mai dorește cineva, în afară de cele două persoane care deja s-au înscris, să ia cuvântul. Nu. Atunci, dau cuvântul Anei Wikström din partea Parlamentului Suedez de la grupul uh, social-democrat. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, uh, vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante. Și am uh, o întrebare foarte specifică referitoare la uh, digitalizarea patrimoniului cultural. Voiam să întreb dacă la nivelul Uniunii Europene există propuneri referitoare la așa numitul cadru digital, adică standarde și structuri legate de digitalizarea patrimoniului cultural. Mă refer la un cadru pentru digitalizare care să um, garanteze un acces mai simplu la patrimoniul cultural și o mai bună utilizare a acestuia pentru cercetare, de exemplu, sau pentru interesul general. Dacă nu există un astfel de cadru, este posibil ca diferite opere să fie digitalizate în moduri diferite. și deci uh, acest lucru ar însemna un acces uh, mai dificil și nu un acces facilitat. Este foarte importantă, deci, interoperabilitatea și vreau să știu ce inițiative există. Grație. Mulțumesc, apoi veți primi și un răspuns. Acum are cuvântul Suzana Bandizova, sper că am pronunțat bine, din uh, um, Senatul Ceh uh, și care face parte din grupul ALDE. Mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Vreau să vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația pe care ne-ați trimis-o. Vreau să mulțumesc și Uh, doamnei Teresa Bisetena uh, de la biroul Senatului Ceh, care ne-a însoțit și ne-a permis să fim prezenți astăzi aici. Am două idei pe care doresc să vi le împărtășesc, pentru că mi se par importante. Prima, pe un subiect poate divergent, dar care merită să fie menționat situația copiilor imigranților și în plus a minorilor neînsoțiți. În tabără de refugiați de la noi avem 78 de minori neînsoțiți, dar știu că ei sunt și mai numeroși în alte locuri. Trebuie neapărat să-i identificăm și să uh, putem să îi reunim cu familiile, pentru că altfel acești copii riscă să fie victima uh, abuzurilor. Încep scuze că um, folosesc acest uh, forum pentru a vă ruga să vă gândiți la situația minorilor nesoțiți. A doua observație este apropo de ce a spus doamna Costa, că trebuie să construim poduri și nu ziduri. Sunt perfect de acord. Știm cu toții că cultura unește națiunile, muzica face să dispară barierele. Uh, Republica Cehă uh, a dat lumii compozitorii luștri precum Smetana și um, um alții. Mi-aduc aminte că mm, în copilărie puteam să mă uit la concerte Uh, difuzate la televizor prin intermediul um, Euroviziunii. Puteam să um, uh, asistăm la concerte din diferite colțuri ale Europei și era un concert minunat pentru că se încuraja această idee a unei Europe unite. Cu toții uh, avem nevoie de uh, iubire, prietenie și de cultură de ce putem să găsim ușor, atât de ușor bani să cumpărăm arme uh, și nu se găsesc bani pentru a finanța concerte internaționale? Ar fi o bună contribuție la patrimoniul cultural. Și mi-ar place să se organizeze din nou asemenea concerte internaționale. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Da, într-adevăr, dacă se găsesc bani pentru arme, să se găsească bani și pentru cultură. Acum dau cuvântul doamnei Soidrova, care este de la grupul PPE și este uh, din Slovacia și, și vicepreședinta Comisiei. și eh, eh, České republiky po sobě. Já jsem velmi ráda. Da, nu e o coincidență că iau eh, trei reprezentanți ai Cehiei, unul după celălalt. Mă bucur foarte mult să văd uh, colegii de la Senatul din uh, Cehia. Cultura ne aduce pe toți împreună, dar ce ne mai reunește e și faptul că fiecare țară trebuie să lupte până la urmă pentru resurse financiare. Asta se întâmplă și aici, în Parlamentul nostru. Comisia aceasta, sub președinția doamnei Costa, s-a luptat mereu să găsească resurse financiare uh, pentru a proteja și sprijini patrimoniul cultural și pentru a sprijini proiecte. Și mă bucur că Acum uh, deja sărbătorim aniversarea 10 ani de când am acordat premiile Lux pentru filmele europene. E o idee foarte bună să cooperăm cu parlamentele naționale în ceea ce privește sprijinul pentru filmele europene. De asemenea, anul european al patrimoniului, patrimoniului cultural va fi un alt uh, moment de cooperare. Acum se pregătesc uh, proiecte specifice și e posibil să se creeze un astfel de uh, proiect internațional. Mă bucur de asemenea că ați menționat digitalizarea industriei filmului, o chestiune pe care o discutăm și în Republica Cehă. Digitalizarea este clar legată de conservarea calității um, lucrării originale. În ceea ce privește minorii neînsoțiți pe care i-a uh, menționat uh, antevorbitoarea mea, mai ales cei din uh, tabăra de la Calais, știu că uh, v-ați întâlnit cu unii dintre ei și știu că um, și noi, uh, membrii acestui grup, um, de exemplu doamna Julie Ward și cu mine suntem membri ai uh, comisiei care se ocupă de um, refugiați și ne ocupăm de sprijin, de um, ajutor pentru acești copii. Și vrem să menționăm uh, această problemă de fiecare dată. Vă mulțumesc așa pentru mențiune și aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare. Mulțumesc! și vă mulțumesc că ați vorbit și despre felul în care ne implicăm noi ca să-i ajutăm pe minori. Minorii ne preocupă pe mulți dintre noi și um, minorii um, ne însoțiți cu atât mai mult. S-a creat chiar și un grup de lucru transversal din care fac parte mai mulți deputați, bărbați și femei, um, și care tocmai încearcă să găsească idei um, în toate comisiile din Parlamentul European ca să ne ocupăm de problema minorilor. Acum avem o solicitare de intervenție din partea domnului Bloș. Domnule Bloș, aș cerut cuvântul de me redonner la parole. Je ne pense... Da, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Nu mă mai gândeam să mai intervin o dată, dar m-a interesat foarte mult uh, ce a spus uh, colega din Cehia, de Adinauri. Înțeleg că este și un reprezentant al intergrupului, dar nu știu cum poate Franța să fie menționată, să fie acuzată ea în mod deosebit în ceea ce privește uh, politica sa privind um, acești uh, minori nesoțiți. Eu vin din uh, Paris, reprezint acolo uh, regiunea mea și uh, noi am acordat tocmai sprijin uh, anume alocat pentru uh, minorii neînsoțiți ca să fie apărați de riscurile uh, cu care s-ar putea confrunta. Știți că situația de Franța este deosebită, încercăm să o soluționăm în măsura în care putem, dar eu nu prea am înțeles foarte bine, de asta am și intervenit, de ce să fie arată cu degetul în mod deosebit Franța, dintre toate statele uh, Uniunii Europene, în ceea ce privește privi, în um, politica sa privind minorii neînsoțiți. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, președinte. Doamna președinte, pot să dau din nou cuvântul colegei Suidrova, dar vreau să vă spun că tema minorilor neînsoțiți um, este prezentă în multe țări. E vorba despre mii de copii și cred că niciunul dintre noi nu poate să se declare, nu poate să declare că nu a păcătuit. E o problemă um, prezentă peste tot. Noi uh, găsim 150.000 de refugiați în Italia, știu că există această problemă și totuși uh, Uh, dați-mi voie să fiu puțin șovină, dar uh, am simțit nevoia să afirm acest lucru. Deci această problemă există și mi se pare normal să o spunem. Nu am acuzat pe nimeni în mod deosebit și suntem îngrijorați pentru că sunt situații fierbinți care există în toate statele membre și la cale situația este una fierbinte. Deci nu cred că ați fost arătați cu degetul, pur și simplu s-a recunoscut existența acestei probleme. Vă rog. Oh, oui, merci, je voulais seulement réagir. Da, mulțumesc. Voiam să reacționez, eu nu am dorit să acuz Franța uh, că ar face ceva incorrect, din potrivă. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să vă ajutăm. Trebuie să vă ajutăm să aveți grijă de copiii nesoțiți, atâta tot. Trebuie să căutăm împreună posibilitățile de a-i susține pe acești copii. Just, c'est pas vous que je répondais, madame. Nu vă răspundeam dumneavoastră, doamnă. Îi răspundeam uh, parlamentarei din Parlamentul Ceh. Nu, nu am înțeles intervenția colegei din Cehia. Nu, nu mă referam la dumneavoastră. Vă rog să fiți liniștită. Comunque, scusate, eu penso că... Oricum, scuze, eu cred că nu are sens să lansăm aici o dezbatere, pentru că suntem oricum în afara subiectului. Dacă nu aveți nimic împotrivă, am să vă răspund cu ceva ce a făcut Parlamentul European și de care sunt foarte mândră. Era o inițiativă a Comisiei Cultură și Educație. Noi am adoptat două rezoluții importante care uh, se ocupă de minorii refugiați, printre multe alte lucruri care au fost întreprinse. Prima este, a fost o reacție la o cifră. Astăzi doar 2% dintre uh, refugiați, mă refer la cei care se află nu neapărat pe teritoriul Europei, ci și în afara Europei. Deci doar 2% din ajutoarele umanitare ajung la copii sau uh, sunt folosite pentru a educa pe acești copii. Eu vorbesc despre co- copii refugiați care acum stau în tabere uh, cum, în condiții cumplite, în țări precum uh, Liberia. Uh, și uh, am făcut o rezoluție foarte importantă împreună cu Comisia de Dezvoltare și am obținut 53 de milioane de euro în plus, deci cu alte cuvinte, datorită acestei campanii care se numește uh, Educa, am ajuns, deci să dublăm suma de la 2% la 4%. În continuare este un proiect infim, dar Europa rămâne primul donator. Știu că aceste resurse suplimentare nu sunt suficiente, dar era uh, un uh, semnal de alarmă, pentru că vrem să prevenim ceea ce numim noi radicalizare, um, violență. Deci este o altă acțiune pe care noi am promovat-o și este rezoluția adoptată de Parlamentul European și ne-am dat seama că uh, dacă și pe plan național, parlamentele naționale ar lua asemenea inițiative, ar fi foarte bine. Deci să se creeze un coridor educațional, de exemplu să oferim accesul la studii superioare uh, copiilor refugiați și imigranți. Pentru că noi nu vrem să fie o generație pierdută. Sunt universități care deja au răspuns uh, și sunt dispuse să o facă Uh, nu multe, nu atât de multe cât ne-am fi dorit, dar deja este un număr cu care putem să plecăm. Și știu că uh, um, în, la Universitatea Unimed, universitatea um, care există în colaborare cu țările de pe malul Mării Mediterane, existau dificultăți pentru că de 2-3 ani de zile uh, studenții nu mai puteau să aibă um, acces din cauza situației din regiune și de aceea vreau să se dea un nou impuls pentru această uh, generație tânără din Mediterană, din Balcani, care riscă să perceapă Europa ca pe o uh, fortăreață inaccesibilă. Deci v-am spus de ce anume suntem mândri și fără să emit judecăți de evaluare sau să acuz pe cineva, noi suntem îngrijorați de ceea ce uh, denunță și UNICEF-ul, și anume că există minori neînsoțiți în statele membre care nu sunt protejați și nici măcar nu respectăm prevederile din uh, convențiile internaționale pe care cu toții le-am semnat și ratificat. Julie Ward a cerut să ia cuvântul și apoi o să tragem concluzii. Maybe just come in. Aș vrea doar să intervin uh, în legătură cu chestiunea minorilor neînsoțiți și să mă, refer despre, să mă refer la Cale și la Dunkirk, pentru că am fost deja de trei ori acolo. Și cred că cultura trebuie să joace un rol foarte important în ceea ce privește relațiile noastre cu oameni uh, mai puțin norocoși decât noi, oamenii fără adăpost din orașele noastre sau refugiați care ajung uh, la capătul unui drum foarte lung. Deci sunt foarte mândră de munca noastră de aici, dar trebuie să vă spun ca deputată britanică că nu sunt mândră de țara mea. Nu sunt mândră atunci când guvernele noastre nu uh, își repartizează în mod egal povara. Și poate în unele privințe nici nu fac tot ce ar putea să facă. Am fost, cum spuneam, la Calais și la Dunkirk și am fost foarte impresionată de ONG-uri, de voluntari, de profesorii care în timpul liber, în vacanțele școlare, s-au dus acolo să predea tot felul de materii, nu doar engleză și franceză, ci și uh, dans sau matematică, fizică sau geografie. Oameni care s-au dus acolo să construiască școli, și foarte mulți oameni care au intervenit acolo unde guvernele n-au făcut nimic și care au folosit um, dialogul intercultural ca să comunice cu tinerii, să le oferă o platformă, să-și uh, facă auzite glasurile, să li se asculte poveștile, să primească validare și demnitate. Și cred că trebuie să recunoaștem că am dat greș. Multe ONG-uri folosesc, uh, folosesc cultura, folosesc cultura pentru că aceasta permite umanizarea oamenilor în situații în care oamenii sunt dezumanizați. Așadar, avem o criză a solidarității, oameni buni, nu o criză a refugiaților. Cred că questo... Cred că nu putem să avem conștiința împăcată când ne gândim la acest subiect noi, ca și persoane, ca și oameni politici, grupuri politice, parlamente și așa mai departe. Și nu putem să îl trecem sub tăcere. Și cultura poate să ne fie de folos pentru a palia aceste lipsuri, pentru a mai atenua aceste inegalități. Dacă vrem să trimitem ceva care să aibă un sens noilor generații, trebuie să uh, ne suflecăm unicele și să ne punem la treabă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vreau să încerc să răspund la um, întrebările puse sau la lucrurile care au fost afirmate aici. Nu am pretenția să fiu exhaustivă, nu știu dacă altcineva mai dorește să intervină ca să răspundă. Eu nu simt că aș putea să trag vreo concluzie, vreau doar să fac câteva sugestii și să răspund la o întrebare precisă. Primul lucru pe care doream să-l afirm, unele afirmații m-au frapat. Cultura nu trebuie să fie uh, tratată ca și cum ar fi un bun, un, o marfă. Întotdeauna uh, spunem acest lucru. Da, când vrem să vorbim despre cultură, ni se spune, da, să vorbim despre cultură și economie, cultură și tehnologie, dar cultura are propria sa valoare și de aceea avem nevoie de un mediu care să respecte libertatea, drepturile la cultură, drept care ar trebui să fie inclus uh, pe lista drepturilor fundamentale să poți să uh, îți dai frâu liber uh, spiritului artistic și avem nevoie de instrumente astfel încât acest lucru să devină realitate. Este chiar o datorie pentru noi. În al doilea rând, cred că avem nevoie de o concepție democratică a culturii, ceea ce înseamnă un acces cât mai larg. Și sunt de acord și cu faptul că uh, a avea acces la cultură nu înseamnă să fii doar consumator, dar spectator, ci să existe o uh, interacțiune. Vorbim despre acest uh, audience development. Știți, inițial Comisia a spus audience building, crearea de imagine. Am spus nu, dezvoltare, pentru că vrem să existe o implicare activă a cetățenilor. Vrem să dezvoltăm uh, cultura publicului. Există și o, o problemă de, de carență în educație, în educația copiilor, a tinerilor. <clears throat> Eu am văzut cu proprii mei ochi uh, inițiative în Italia, în Elveția, în Suedia și așa mai departe. Am văzut copii care de la vârsta cea mai fragidă sunt educați pentru a fi uh, sensibilizați uh, um, pentru la muzică, la artă și aceștia se transformă într-un public interesat. La fel, dacă îi uh, inițiezi și îi înveți să cânte la un instrument, apoi vor iubi muzica uh, întreaga lor viață. Sunt competențe simple de învățat. Trebuie să dăm dovadă de imaginație, de creativitate, dar aceste competențe trebuie să fie um, um inculcate pentru că sunt indispensabile pentru viață. Mi-a plăcut și această temă a uh, implicării uh, publicului, pentru că, cum spuneam, participarea activă mi se pare uh, sine qua non. Cultura văzută ca industrie culturală, industrie producătoare, industrie audiovizualului. Și nu e deloc ușor, pentru că există provocarea economiei digitale. Putem să spunem că până acum uh, industria culturală însemna industria audiovizuală, însă acum vorbim și despre industria culturală și creativă, ca să spunem așa, spectrul s-a lărgit. Pentru că există o întreagă zonă intermediară, de creativitate, de noi servicii, de interacțiune cu alte um, sectoare, cu alte servicii și așa mai departe. Cum spuneam, spectrul s-a lărgit și avem acum noi vectori uh, de dezvoltare economică și de inovare economică și acest efect numit în engleză spillover, deci de uh, um, contaminare, dar în sensul pozitiv al cuvântului. Competențele. Poate că am vorbit prea puțin despre competențe. Nu e vorba numai despre educația și sensibilizarea pentru artă, ci de punerea în valoare a celor competențe extraordinare pe care le are acest continent. Mă gândesc la uh, restauratori, la experți în management cultural, se spunea și mai devreme, muzeele, dumneavoastră spuneați că muzeele nu trebuie să fie doar locuri elitiste, în țara mea um, am avut o atitudine mai conservatoare față de bunurile culturale. Acum se uh, merge cuvântul în pupă în direcția cea nouă. Și știu că există această uh, rețea foarte importantă, ICOM, care este o rețea din care fac parte muzei din întreaga lume. Și știu că există tineri cu competențe uh, solide și care au competențe noi. Deci avem o mare provocare ca să pregătim pe cei care vor lucra în muzeele viitorului. Și de aceea ar fi interesant, nu știu, nu mai știu cine a spus, da, poate expertul din uh, Valonia. Ați vorbit despre coproducții, despre gestionarea coproducțiilor, deci vedeți meserii noi care apar, uh, meserii care și oportunități care au apărut și în acele orașe care au fost declarate capitale ale culturii. Și există și o rețea a acestor orașe care au fost capitale ale culturii și acum există o nouă viziune a, a uh, felului în care poate să funcționeze un oraș din perspectiva culturală. să regândim să regândim uh, dezindustrializarea, să ne gândim la orașe precum Liverpool, uh, Glasgow, uh, regiunea Rur, regiuni și orașe care au profitat de această ocazie și au reconvertit fostele situri industriale în locuri de cultură. Pot să spun că și datorită Parlamentului, acum există posibilitatea de a finanța prin cofinanțare uh, intervenții uh, din partea uh, întreprinderilor pentru a proteja patrimoniul. Știți că se pot elibera fonduri din fondurile structurale. Există două sau trei rubrici care permit această cofinanțare um, în statele membre și există state membre care au profitat de această ocazie. De exemplu, au creat uh, cecuri pentru tineri, burse de studiu, au investit în infrastructura culturală. Deci e foarte bine. Știu că uh, uh, Comisia stabilise un plafon de 5 milioane de euro pentru intervențiile destinate patrimoniului cultural. Nu era vorba de bani numai pentru restaurarea bunurilor culturale, ci și pentru a permite proiecte pe termen lung încă un subiect, digitalizarea patrimoniului cultural. E foarte important să profităm de aceste rețele deja existente în Europa, care sunt extraordinare. Poate că nu um, colaborează suficient între ele. Deci trebuie să uh, încurajăm asociațiile culturale, aceste rețele, ca să existe o uh, reprezentare cât mai largă la nivel european. Nu trebuie să uităm nici regiunile periferice, să nu pierdem uh, nicio ocazie. Eu însă am descoperit circuitul Excite. Poate că o să spuneți că da, e foarte grav că l-am descoperit uh, numai în urmă cu 2 ani. Există această rețea europeană, uh, acronimul este Excite, uh, uh am crezut că erau muzee ale științei, dar nu sunt muzee, sunt locuri în care uh, se organizează activități științifice pentru a-i um, educa pe tine. Deci au un caracter didactic și nu numai. E doar un exemplu și mă gândesc și la alte rețele, rețele în domeniul digitalizării patrimoniului cultural. Există o rețea care se numește Cineva știe din secretariat? Cel, cea care are uh, sediul la uh, Geneva, da, o să-mi revină numele, îmi cer scuze. Deci, o spuneam, există uh, pentru digitalizarea patrimoniului cultural, deci care se ocupă și de uh, uh, Digital Humanities. Mă rog, am acum un lapsus. Și e vorba despre o rețea din care fac parte institute de cercetare sau alte institute, nu doar din Europa, ci și din alte țări, care au bugete datorită programului care își finanțează bugetele din programul Orizont 2020. Un angajament pe scară largă pentru digitalizarea patrimoniului. Deci, vedeți, răspund colegii din Suedia, Există finanțare din Orizont 2020 pentru digitalizare, apoi din Agenda Digitală Europeană și de aici se poate obține cofinanțare și de asemenea și din fondurile structurale. Și apoi există programul european pentru care Direcția Generală Codect a uh, făcut o modificare, acum se numește Agenția Europeană, care ar trebui să uh, colaboreze cu toate uh, țările europene și care se va ocupa de digitalizarea acelui patrimoniu care uh, va figura pe, uh, în, în baza lor de date. Pot să vă mai dau și alte exemple interesante. Există o rețea a cinematecilor din Europa. Iată, ceva foarte interesant uh, și care, cu ocazia uh, um, Um, aniversării mai multe decenii de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial, a organizat un proiect în care toate cinematicile, chiar și din țări care nu au participat la război, au uh, spus povestea din punctul lor de vedere. Ce înseamnă acest lucru? Știu că comisarul Navracic a anunțat uh, că va exista acest nou program numit New Narrative pentru for Europe, care este un program uh, uh, extraordinar, care acum uh, va fi mai accesibil tinerilor. Deci un nou mod de a povesti Europa. Poate că ar trebui să mă opresc aici. Cum vedeți, noi am încercat să elaborăm o strategie, o strategie pe aceste patru axe. Patrimoniul cultural, industrie culturală și creativă, dar uh, bineînțeles că nu este o abordare exhaustivă. Da, sunt industrie, există și um, um fațeta economică. Dar aici colaborăm cu Comisia Industriei. Cineva s-a mirat, dar pentru mine este foarte important că, încă o dată, politica industrială uh, europeană se ocupă și de politica culturală. Nu, nu să ai uh, puțin bani pentru Europa Creativă. Cealaltă axă care a fost uh, anunțată recent și care, uh, uh, pentru care se va organiza prima licitație în curând, uh, de către Fondul European de Investiții este vorba despre un nou instrument de garanție europene pentru acele uh, instituții naționale care uh, vor acorda împrumuturi pentru sectorul cultural și creativ. Este important, este prevăzut în cadrul uh, programului Europa Creativă. Noi ne dorim să se aleagă institute care să um, respecte echilibrul geografic. Și e interesant să vedem în ce măsură uh, se vor acorda credite pentru dezvoltarea culturală această licitație este însoțită de o altă acțiune de uh, mărirea capacității acestor institute. Deci vor exista experți care vor uh, verifica și vor însoți uh, aceste institute care uh, apoi urmează să poată să acorde credite. În sfârșit, ultima axă este diplomația culturală europeană o strategie pe care o împărtășim cu parlamentele naționale. Europa pariază pe faptul că nu mai poți să ai politică de externă, de securitate, politică de apărare, politică de integrare și de imigrație dacă nu nu ți cont în toate acordurile și parteneriatele bilaterale și internaționale de cultură, educație și cercetare. Și închei spunând că uh, suntem în epoca digitală, cu toții ne punem întrebări. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat Acum ne ocupăm de uh, tot ce ține de uh, audiovizual în uh, uh, mediul digital. Noi ne dorim ca anumite bunuri să fie protejate și anumiți utilizatori, da, minorii mai ales, dar vrem să protejăm și creațiile și pe autori și vrem ca aceste platforme over the top, precum și uh, uh, creatorii de conținut să fie puși la contribuție. Și Helga Trupă spune, acum putem să definim responsabilitatea editorială a platformelor de uh, uh, video sharing. Lucrăm la această chestiune, dar să știți că am inclus aceste platforme pentru că ele trebuie să respecte reguli, să-i protejeze pe minori, să protejeze drepturile de autor, Um, să fie niște reguli reglate de reclame și pentru prima oară se spune ceea ce așteptau multe țări, mai mult ca sigur uh, am, țara mea, Italia și uh, Franța și Germania, așa nume, să putem să cerem acestor uh, domni să plătească niște taxe care apoi să fie reinvestite în cultură. Acum am să pun punct, spunând că este o muncă în curs de desfășurare. Mă uit dacă mai trebuie să vă uh, anunț ceva. Cred că aceste dialoguri directe sunt uh, poate episodice. O să mai avem ocazia să ne întâlnim, dar nu e uh, atât de des cât ne-am dorit. De ce să nu organizați audieri și la comisiile dumneavoastră de cultură din parlamentele dumneavoastră? Mm, acest schimb uh, de vederi trebuie să continue, pentru că dacă se face numai o singură dată, este totul prea redus. Eu sper că întotdeauna să vedem și partea de jos a icebergului, numai pe cea de sus. Mulțumesc tuturor colaboratorilor și mai ales directoratului. Trebuie să spun, directoratul uh, relațiilor cu parlamentele naționale. Pentru că fără ei uh, acest eveniment nu ar fi fost cu putință și mulțumesc uh, celor care au avut uh, Uh, răbdare, ne-au suportat și mulțumim și pentru competențele. Sunt recunoscătoare, putem să fim uh, mai creativi pe viitor, să ne închipuim alte relații dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc pentru dedicație, pentru prezență, pentru implicare și contribuție. Vă vom trimite vă vom trimite Um, exemplare din studiile pe care le-am făcut în ultimii ani și dacă ex- doriți documente suplimentare, vă rog să ni le tri- solicitați, astfel încât schimbul de informații să devină o obișnuință. Ne-ați vorbit despre mai multe proiecte de lege, vă rog să ni le trimiteți pentru că ne vor ajuta. Vă mulțumesc, la revedere!